So, dear colleagues, let's start. Stimați colegi, haideți să reluăm ședința, de, ședința noastră, salutându-l călduros pe Jonathan Hill, alături de noi pentru a ne prezenta și a discuta cu noi planul de acțiune și propunerile legislative pe care Comisia Europeană le-a prezentat pe 30 septembrie am putut deja discuta în plenară cum știți, dezbaterea din plenară, bazată pe rezoluția noastră adoptată în iulie, a arătat că există o susținere largă din partea Parlamentului și special a Comisiei ECON pentru proiectele EFSI. Cunoaștem cu toți obiectivele majore, nu trebuie să reamintesc uh, convergența în supraveghere, o mai bună complementaritate între bănci și piețele de capital, susținere și diversificare pentru IMM-uri. Deci suntem de acord cu obiectivele majore, dar și cu metoda anume de a fi, pe de o parte, pragmatici, de a porni cu elemente concrete și, pe de altă parte, de a avea ambiții mai mari, de a arăta direcția de urmat, oferind Uniunii Europene o piață unică a capitalelor robustă, care să fie în măsură să absorbă șocurile și să aibă o componentă de partajare a riscului. Sigur, comisia noastră, dar cum ați văzut și în plenară, consideră că un cadru reglementar solid poate evita riscurile și e parte integrantă a Uniunii Monetare și Bancare. E nevoie de coerență între elementul de creștere, respectiv stabilitate. Dar firește toate aceste obiective apar și în planul de acțiune și impactul cumulativ al regulamentului de servicii financiare. Sigur, vom examina propunerea legislativă potrivind uh, procedurii uh, legislative ordinare, dar securitizarea este un pas important și nu putem decât să salutăm actele delegate în ce privește uh, solvenții, solvența 2 și vă mulțumim pentru reacția pozitivă la uh, inputul nostru. Cooperarea noastră s-a dovedit uh, excelentă cu comisarul Hill. Cum vom proceda? Uh, Lord Hill va face o prezentare, apoi o sesiune de întrebări și răspunsuri. Jonathan, ai cuvântul. Thank you very much. It's good to be back. Thank you for the chance to... Mulțumesc, mulțumesc pentru șansa pe care mi-a oferit de a prezenta acest plan de acțiune al piețelor de capital. Robert a făcut o introducere excelentă și voi încerca să fiu cât se poate de succint. După cum a spus, știu că mulți dintre dumneavoastră sunt entuziaști cu privire la acest proiect și acest lucru a fost evident prin rezoluția care a fost adoptată în iulie cu privire la uh, construcția uh, Uniunii piețelor de capital. Mă bucur de sprijinul oferit și de modalitatea de cooperare și abia aștept să cooperăm în continuare pentru a face pași înainte cu aceeași intensitate. Abordarea pe care am avut-o a fost să începem cu o consultare pentru a lumina toate aspectele pe care trebuie să le abordăm, iar toate măsurile din planul de acțiune au rezultat de pe urma acestei consultări. Este largă, este ambițioasă și abordează multe măsuri pentru a depăși barierele naționale pe care le-am pe care urmează să le abordăm pas cu pas uh, în încercarea de a clădi o piață unică de capital pentru toate cele 28 de state membre. În esență, este o idee foarte simplă. Acesta este modul în care sporim investițiile în uh, afacerile europene și în infrastructura europeană și, chiar dacă este un proiect pe termen lung, sunt nerăbdător, așa ca și mulți dintre dumneavoastră, nu doar să fim cât se poate de ambițioși, dar și să ne mișcăm cât se poate de rapid. Din acest motiv, planul de acțiune începe cu o interdicție cu șase inițiative imediate, care ar trebui să ne ajute să ne mișcăm repede voi trece prin ele cât se poate de rapid. Prima, așa cum a spus președintele, acționăm pentru a sprijini planul de investiții Juncker și pentru a încuraja investițiile pe un termen mai lung în infrastructură prin investiții instituționale, ceea ce uh, definește mai clar ce este o uh, investiție instituțională uh, cu referire la solvenții 2 și apoi uh, cu uh, referire la cerințele de capital. În același timp vom scădea cerințele de capital pentru fondurile uh, de investiții pe termen lung, uh, de asemenea o solicitare care a venit din partea Parlamentului European. Apoi vom uh, relansa piața de securitizări europene. Asta nu pentru a încuraja o reîntoarcere la vechile obiceiuri rele, ci pentru că securitizarea uh, poate fi benefică. Am propus un nou cadru pentru a încuraja preluarea unor uh, procedere uh, procedee de securitizare simple și transparente și vom defini de asemenea uh, modul uh, simplu și transparent de securitizare. Și din nou vom aplica cerințele uh, cele mai potrivite. Ne bazăm pe, fapt, pe un sfat primit din partea uh, BCE și a Băncii Angliei și a altor instituții asemănătoare. De ce facem acest lucru? Pentru că dacă putem să aducem resecuritizarea la uh, nivelul dinainte de criză, atunci s-ar putea uh, să beneficiem de sute de milioane de euro investiții în economie. Sursele de investiții ar fi diversificate și, de asemenea, creditele ar putea fi oferite într-un uh, sens mai larg. Vom uh, lucra împreună cu Consiliul pentru a cădea de acord asupra acestei propuneri legislative cu privire la securitizare și cred că în felul acesta vom putea arăta că suntem uniți pentru a obține uh, rezultate cât mai rapide. În al treilea rând, pentru a ajuta IMM-urile să obțină finanțare pe piețele de capital, vom moderniza directiva uh, care reglementează aceste lucruri trebuie să ofere informații clare pentru investitori și, de asemenea, trebuie să ca IMM-urile să poată să-și permită să producă, deci să existe un element de rentabilitate. În al patrul rând, vom propune un uh, pachet care să sprijine capitalul, uh, acest venture capital. Vom începe prin amendarea uh, regulamentului privind uh, fondurile de uh, capital, pentru ca mai multe tipuri de capital să uh, fie introduse în aceste investiții. De asemenea, solicităm uh, și lansăm o licitație pentru servicii financiare. Știu că mulți dintre dumneavoastră ați solicitat așa ceva și că au fost făcute multe recomandări din partea Parlamentului European în acest sens și salutăm rapoartele care au existat. Arhitectura generală pe care am uh, construit-o și am introdus-o de la începutul crizei a făcut sistemul nostru mai rezistent. Însă, acum lucrăm pentru a crea un mediu care sprijină investițiile și în acest sens trebuie să verificăm că impactul acestor reguli nu a avut consecințe neintenționate. Și, după cum ne arată dovezile, există poveri nenecesare, duplicări, care ne prejudiciază investițiile și suntem pregătiți să schimbăm toate aceste lucruri. Așadar, um, până la sfârșitul anului va exista această posibilitate. Apoi vom publica un document verde, o cartă verde, care va prezenta posibilitățile pentru consumatori și va reitera uh, aprovizionarea transfrontalieră dorim să ne bazăm pe transparență, competiție, posibilitatea de a alege și să ținem uh, de asemenea cont de valoarea serviciilor digitale. Această carte verde uh, se va referi la rezultatele cele mai bune și de asemenea va fi publicată până la sfârșitul anului. Planul de acțiune stabilește o serie întreagă de acțiuni suplimentare pentru sporirea opțiunilor de finanțare pentru uh, afaceri, pentru a crește investițiile și a elimina uh, barierele din calea liberei circulație a capitalului. Pentru o finanțare mai bună pentru IMM-uri vom, încercăm, vom încerca să îndepărtăm barierele din calea uh, IMM-urilor pentru ca acestea să aibă un acces mai bun la finanțare uh, și dorim să îmbunătățim uh, interconectarea între investitori, uh, între companii și proiectele de infrastructură. Și pentru aceasta avem nevoie de un sistem de pașapoarte corespunzător. Vom determina nevoile astfel încât uh, să vedem în ce direcție să ne îndreptăm și pentru a vedea dacă legislația europeană poate să ne susțină în acest sens. Planul de acțiune se referă și la barierele transfrontaliere care stau în calea liberei circulației a capitalurilor. Mă refer aici la legislația națională privind uh, insolvența, uh, impozitele, uh, valorile mobiliare, toate acele obstacole care provin dintr-o infrastructură fragmentată existentă în țările membre. Sperăm ca pe termen lung să reușim să eh, rezolvăm toate aceste lucruri. Până la finalul lui 2016 vom veni cu o uh, inițiativă legislativă cu privire la insolvență, vor avea loc consultări și vom vedea dacă putem să uh, abordăm uh, inechitățile care există în sistemul actual. Vom lucra cu autoritățile europene de supraveghere pentru a ne asigura că există convergență și vom urmări uh, potențialele riscuri care ar putea apărea. Regulile jocului trebuie să fie consecvente, astfel încât să existe stabilitate financiară. Sunt hotărât, și așa am fost de la început, să construim o uniune a piețelor de capital pentru toate cele 28 de state membre. Sper că putem fi de acord că măsurile din acest plan de acțiune ne uh, ajută să o luăm pe această cale. Este un lucru pe care doresc să-l facem pas cu pas, lucrând împreună cu Parlamentul pentru a identifica problemele și barierele și pentru a găsi cea mai bună cale de a le depăși. Aceasta este o abordare europeană care dorește să uh, completeze, nu să înlocuiască vechile reguli, așadar dorim să obținem finanțare în Europa, să creștem în Europa și să creăm locuri de muncă. Completarea pieței unice pentru capital va avea nevoie de eforturi susținute, comune, an de an. Însă cu sprijinul dumneavoastră sunt încrezător că aceste măsuri imediate vor duce la un uh, start rapid și uh, vor crea momentul cel mai oportun pentru dezvoltarea următorilor pași. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc și acum primul orator, vicepreședintele nostru, Pablo Zalbach. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru explicațiile oferite. Cred că aș putea să fiu unul dintre cei entuziaști cu privire la această uniune a pieselor de capital. În țara mea, în Spania, IMM-urile au uh, mari dificultăți în a accesa creditele și avem nevoie de un plan de acțiune pentru a diversifica sursele de finanțare. IMM-urile sunt cele care sunt responsabile de crearea de locuri de muncă, de creștere și asta în multe țări, ba chiar în toată zona euro. Am uh, două întrebări, două comentarii. În primul rând, problemele cu care se confruntă IMM-urile, mai ales în țările uh, sud-europene, oare vor fi rezolvate prin această uniune a piețelor de capital? În ceea ce privește timingul, calendarul, trebuie să implementăm aceste planuri cât se poate de rapid. Ce poate face astfel această comisie sau Parlamentul pentru a accelera implementarea foii de parcurs pe care ne-ați prezentat-o? Mulțumesc! Preș mulțumesc, mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră. Prima remarcă, știu care este situația în Spania și am beneficiat de sprijin uh, de acolo din partea imm urilor tocmai din motivele pe care le-ați și numit. Însă există o problemă cu finanțarea uh, afacerilor și a întreprinderilor uh, care se întinde peste tot în Uniunea Europeană. Multe țări se confruntă cu această problemă și acesta este și unul dintre principalele motive, este un aspect important, o problemă pe care sper că o vom depăși cu uh, acest plan. Cum vom face acest lucru? Există o serie de măsuri, unele dintre ele vizează finanțarea, ce putem face în zona capitalului de risc, cum putem uh, ajuta uh, anumite afaceri să crească companii care doresc ca să investească, poate că investitorii nu cunosc natura și caracterul piețelor, deci uh, vom oferi informații cuprinzătoare, inteligibile, așadar uh, vom analiza aceste aspecte care vizează informarea cu privire la accesul la credite al IMM-urilor și informațiile conexe din păcate nu vă pot oferi vreo garanție, nu vă pot spune că um, după ce vom implementa acest plan de acțiuni, toate IMM-urile vor primi finanțarea pe care o vor. Însă, diversificând opțiunile pe care le au la dispoziție uh, companiile și dacă vă gândiți la măsuri precum securitizarea, deci și băncile vor putea oferi mai ușor uh, credite, e bine, punând cap la cap toate aceste măsuri, uh, iată că avem un spectru larg și sperăm că acesta va face diferența. În ceea ce privește viteza, sunt de acord cu dumneavoastră. Da, sunt de acord că este uh, urgentă această chestiune. Cred că pentru noi toți, cea mai mare provocare cu care se confruntă Europa este uh, lipsa de locuri de muncă, faptul că nu mai există suficientă creștere și cred că trebuie să ne mișcăm cât se poate de rapid, să abordăm aceste probleme, să ne concentrăm asupra lor. Din acest motiv am fost nerăbdător să dezvoltăm anumite măsuri rapide cu care să începem repede. Unele dintre ele pot fi uh, implementate fără legislație, altele au nevoie de legislație, cum este securitizarea, iar uh, rugămintea mea ar fi către dumneavoastră, cu cât este cu cât ne ajută mai mult Parlamentul să uh, înaintăm mai repede, cu cât verifică mai rapid propunerile, cu atât lucrurile uh, pot fi implementate mai rapid. Pentru că ajung la Consiliu, Consiliul a început deja să lucreze, deci acesta va fi un mod practic de a ne ajuta. Președintele, mulțumesc! Cred că experiența anterioară ne arată că putem fi eficienți uh, în, ceea ce priv- în termen legislativ și rapizi în același timp. Așadar, ne angajăm să fim și eficienți și rapizi uh, în această privință. Elisa Ferreira. Thank you very much for being with us once again and uh... Mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră din nou aici și puteți să contați pe sprijinul Parlamentului când vine vorba de inițiativele dumneavoastră. Problema Însă sunt uh, detaliile din proiect și bineînțeles că ne dorim ca totul să meargă ca pe roate. Problema principală se referă la dimensiunile cererii. Toți cei care doresc într-adevăr să participe ca și uh, depozitarea unor economii sau ca și investitori sunt uh, sau trebuie să fie interesați de acest proces. Pe de altă parte, Trebuie să facem o diferență între acel investitor uh, care speculează, care cunoaște piața, care se descurcă și marea majoritate a populației care are niște economii puse deoparte și vrea și ea să participe cumva, dar nu are produs la dispoziție. Deci vorbim de oameni care au economisit bani care nu doresc să obțină un profit foarte mare, dar nici nu vor să riște foarte mare. Deci sunt oameni care au fost foarte afectați de criză, de tot ce s-a întâmplat cu băncile, de tot ce s-a întâmplat cu piețele de capital care trec prin criză. Și să nu uităm, pentru că ei sunt esențiali pentru stabilizarea capitalurilor și a pieței respective. A doua întrebare se referă la acele IMM-uri. Ca să fim cinstiți, cred că ar trebui cumva să deconstruim acest concept. Pentru că pentru firmele mici, foarte mici, piețele de capital nu cred că sunt soluția ideală, cel puțin nu pe termen scurt, tot trebuie să se bazeze pe bănci și poate că ar trebui să încercăm să vedem ce facem cu probleme dificultățile pe care le avem în a <clears throat> standardiza anumite proceduri pentru accesul pe piață. Deci despre ce proceduri ar putea fi vorba. Însă, mai mult decât atât, IMM-urile au o problemă confirmată și de studiile recente. Problema este lipsa cererii, cererea slabă în Europa și, bineînțeles, problema accesului la credite. Bineînțeles că problema capitalului în Europa nu poate să fie separată de aceste aspecte pe care le-am menționat. Eu cred că trebuie să avem două direcții de lucru, și de jos în sus și de sus în jos, pentru ca să avem o implementare Uh, bună a acestui proiect de directivă. Mulțumesc foarte mult. Sunt de acord, spune domnul comisar, și într-adevăr să facem lucrurile și de jos în sus, de la bază, înspre vârf, asta pentru a orienta lucrurile. Însă exact asta cred și eu că trebuie să luăm uh, de jos, de la bază, să înțelegem care sunt piețele, care sunt obstacolele pe piață, cum pot fi ele depășite. Deci cred că aveți uh, perfectă dreptate. Cât privește prima observație pe care ați făcut-o și aici sunt de acord, și anume că marea problemă este investitorul mic. Și aici încrederea este esențială S-au luat o serie de măsuri recent, în ultimii ani, pentru o mai mare transparență, care, cred eu, au ajutat la depășirea anumitor uh, probleme. Uite, uh, amintiți-vă de priți și de alte lucruri. E vorba de acele clauze de uh, neconfidențialitate, însă în planul de acțiune ideea ar fi de pildă să avem un produs Uh, paneuropean um, de pensii financiar, deci știm că există o serie întreagă de persoane care și-ar dori să investească în propriile lor pensii, în condițiile în care statele, guvernele nu prea mai finanțează astfel de produse um, și cred că ar fi o posibilitate astfel să procedăm așa. Ați mai uh, abordat și o altă problemă a diferențierii pe piață. Într-adevăr, finanțarea bancară va continua să fie principala sursă de finanțare pentru întreprinderi, pentru firme, însă, într-adevăr, trebuie să facem o diferență între cei care vor anumit tip de finanțare, care vor să intre în bursă și celelalte. Deci, într-adevăr, cât privește finanțarea, trebuie făcute niște diferențieri. Vă mulțumesc! <clears throat> Beatrix Fastor. Ja, <clears throat> guten Tag, Herr Kommissar. Ähm, zunächst natürlich... Äh, Bună ziua, domnule comisar. Felicitări și uh, vă mulțumim pentru această inițiativă a Uniunii privind piețele de capital și Sigur că reforma structurală în uh, țările mai slabe este importantă, dar și aceasta este o abordare bună, astfel încât uh, investitorii să poată investi pe aceste piețe. Trebuie reglementate multe detalii tehnice și este nevoie de o activitate susținută în următoarele luni. Singurul lucru care nu a reușit este titlul acestui proiect, Uniunea piețelor de capital, pentru că sună a un nou proiect de Uniune și până la urmă este vorba despre uh, rădăcinile Uniunii noastre, și anume libertatea circulației de capital și aprofundarea acesteia. Două întrebări. Mai întâi în ceea ce privește securitizarea. Propuneți uh, o securitizare transparentă, standardizată și, sigur, aceasta va avea repercusiuni și asupra statelor terțe, mai ales dacă proiectul reușește. Atunci și investitorii americani uh, vor participa la acesta, vor dori cel puțin acest lucru. Și întrebarea este dacă securitizarea din statele terțe diverse ar trebui să fie permise sau prin acest proiect ar trebui să fie ridicat un obstacol pentru emițătorii străini din afara zonei euro. Iar uh, în ceea ce privește uh, obligațiunile, Consiliația a alertat că piețele bine dezvoltate uh, duc la stabilitate financiară, la creștere. Ce așteptați în ceea ce privește creșterea economică și crearea de locuri de muncă de la aceste obligațiuni uh, de proiect. On the um, uh, covered bonds first. Uh... În ce privește aceste obligațiuni? Covered bonds. Vreau să vă spun că am început uh, consultările ca să vedem ce putem face pentru a ne baza pe acele puncte forte care uh, există pe anumite piețe unde aceste produse uh, sunt bine reprezentate și au un lung istoric. Să vedem dacă putem să tragem uh, oarește învățăminte uh, de pe acele piețe unde lucrurile merg bine, să împărtășim aceste experiențe pozitive și să vedem dacă se poate face ceva pentru a aplica și în altă parte aceste lucruri. Bineînțeles că sunt uh, prudent, în sensul că s-ar putea să perturbăm niște piețe care funcționează bine și vrem să înțelegem cum ar putea să stea lucrurile. De aceea procedăm la niște consultări uh, în profuzime ca să vedem dacă există posibilitatea de a prelua aceste aturi majore care există în Germania sau în Danemarca, de pildă, și să le exportăm în altă parte. Ceea ce privește securitizarea, Sunt chestiuni uh, pe care le discutăm în cadrul reformei Basel. Nu am încercat să introducem alte limitări în cadrul propunerii, <clears throat> însă, bineînțeles că modul în care funcționează sistemul și toate garanțiile aferente vor trebui să fie lucruri discutate împreună și să lucrăm împreună pe această propunere legislativă. În ceea ce privește prima observație, sunt de acord. În sensul că esența liberei circulații a capitalelor este ceva ce poate fi regăsit încă de la tratatul de la Roma, sunt lucruri pe care noi lucrăm de ceva vreme încoace și uh, pentru mine este un proiect clasic de piață unică pentru cele 28 de țări membre și în acest spirit și dezvoltăm această inițiativă și există um, consecințe pozitive pentru stabilitatea țărilor din zona euro, mai cu seamă, dar, de fapt, cadrul general este unul pe care noi îl dorim în toate cele 28 de țări membre. Mulțumesc, Filip de Bacher. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru cuvintele introductive și din partea grupului meu pot să spun că am așteptat de multă vreme această propunere care este plină de diferite fațete și în toate cele trei fațete sunt importante aici o schimbare de, dinspre um, datorie înspre valori imobiliare equity și apoi spiritul Uniunii pieței de capital pe care ni-l dorim și deci um, și problema barierelor, obstacolelor și cred că, bineînțeles, că sunt lucrurile destul de evidente în sensul că sunteți sprijiniți la comisie, sunteți sprijiniți aici, la Parlament, pentru că dorim o soluție europeană, dar ce se întâmplă până la urmă cu statele membre? Pentru că statele membre la Consiliu vorbesc mult despre această uh, Uh, piețe de capital, dar când mă uit pe directiva perspective și pe altele, lucrurile nu prea se mișcă la statele membre. Deci cum să le convingem pe acestea pentru a putea într-adevăr să intre în acest spirit al Uniunii Capitalilor care înseamnă multă coordonare, multă cooperare, înseamnă rezultate concrete crete și nu interes național și poate că și Comisia trebuie să facă mai multe pentru a potența această idee de Uniunea Capitalelor. Apoi, a doua idee, e vorba de companiile start-up, capitalurile pentru acestea. Asta este una, dar apoi e nevoie și de capital pentru dezvoltare, expansiune, creștere. Deci trebuie să ajutăm companiile să și crească avem noua economie, Facebook, Google, dar nu este aici în Europa, este în alte părți. Ehm, nu avem astfel de giganți în Europa. Companiile noastre sunt mici și capitalul trebuie să fie mobilizat, BC-ul și-a făcut treaba, însă acum cum să facem cu aceste lichidități care le chiar să circule pe piață? Eu cred că propunerea merge în sensul bun, dar trebuie să facem mai multe, să vedem ce obstacole mai persistă pe plan legislativ al UE, dar și pe plan național, pentru că trebuie să avem o mai mare circulație a capitalelor decât a, în ziua de astăzi, de pildă pentru toți cei care doresc să achiziționeze un bun imobiliar. Încă o dată însă cheia și uh, principala idee rămâne mobilizarea statelor membre. Da, sunt de acord, spune domnul comisar. Sunt de acord cu practic tot ce ați spus și în planul de acțiune veți vedea că există o serie întreagă de activități preconizate care vizează cooperarea cu statele membre pentru a identifica tocmai acele obstacole despre care ne-ați vorbit, de toate acele tentații ale interesului național sau ale protecționismului, probleme legate de supervizare și uh, așa mai departe. Cred că sunt multe lucruri pe care le găsiți acolo și, de fapt, asta le-am văzut și în timpul consultărilor, pentru că actorii respectivi, agenții de pe aceste piețe, ne-au transmis aceste doleanțe și le-am preluat. Trebuie să facem aceste lucruri și dorim să punem pe, roate un uh, proces prin care statele membre să poată ele să identifice obstacolele, să ne dea soluții, să facă schimb de bune practici, dar până la urmă, da, aceste obstacole trebuie depășite, iar o mare parte din activitatea noastră tocmai la asta se referă în ceea ce privește cele capitale de risc. Venture capital sunt foarte de acord cu dumneavoastră și putem discuta asta în continuare. Să vedem așadar poate să apară și alte idei, să consolidăm propunerea, pentru că mi se pare că aveți o idee bună, mi se pare ceva chiar uh, uh, central și împreună cu Carlos Moedas uh, suntem extrem de doritori să facem asta. Consultările sunt în curs, e vorba poate și de revizuirea unei părți din legislație pentru ca ea să fie mai atractivă pentru investitorii în capital de risc. Dar, bineînțeles, tocmai aici uh, intervine importanța sprijinului dumneavoastră. Mulțumesc, Fabio de Banzi. Mazi. Mr. Hill. Bun venit, uh, domnule Hill. Pe lângă problemele pe care le cunoaștem în Europa, în sistemul financiar bancar, uh, totuși uh, datele de la BC arată că cea mai mare problemă pe care o au IMM-urile în Europa este legată de găsirea de clienți pentru produsele lor, pe când creditarea nu este așa de importantă. Iar uh, renașterea securitizării a fost făcută în spiritul uh, acelei uh, proverb, cum că băncile sunt prea mari ca să dea faliment și să nu uităm ce s-a întâmplat cu această securitizare în Statele Unite, nu în mod foarte diferit în Europa și acum multă din această securitarizare, securitizare se referă la industria constructoare auto și având în vedere contextul actual nu prea sunt uh, entuziast. Apoi um, ați spus că doriți fonduri pentru economia reală. Puteți să confirmați că dacă ceva ce nu este menționat, exprim, exp, nu este exprimat aici concret ca și securitizare va rămâne în afara domeniului de aplicare. Apoi, Să nu uităm nici problema conflictelor de interes. Comisia Europeană are oare planuri în acest sens? Și apoi, uh, ce se va întâmpla cu acele haircuts minime? Când se va veni cu un, tact, uh, cu un text legislativ uh, în acest sens? Pentru că n-ar trebui să folosim banii contribuabililor pentru a despăgubi băncile uh, Uh, care uh, au uh, probleme cu rambursarea unor credite pe termen lung. Știm că în anumite state membre această problemă este deosebit de importantă. Mulțumesc. În ce privește securitizarea? Înțeleg temerile pe care le aveți dumneavoastră și alții, însă să nu uităm două aspecte principale. În primul rând că securitizarea europeană a avut uh, <clears throat> succese în timpul crizei ca și proces, iar în Statele Unite, într-adevăr, uh, rata falimentelor bancare a fost foarte mare în Statele Unite și în comparație stat, uh, această rată a falimentelor bancare, default rate în Europa a fost mult mai mică. Pentru că, bineînțeles, uh, în Statele Unite <clears throat> am avut acea criză a creditelor subprime și de acolo s-a dat tonul dar să nu uit totuși că în Europa situația a fost mult mai bună. Apoi, în ce privește propunerea de față, ne-am bazat foarte mult pe uh, tot ceea ce ne-a spus Banca Angliei, Comitetul Basel și BCE-ul. Deci ce încercăm să facem? Uh, dorim să existe un cadru care să fie un cadru care să incite uh, investițiile uh, în transparență și de fapt urmăm de fapt uh, calea pe care ne-au sugerat-o acești uh, experți de care v-am vorbit. În ceea ce privește acele sintetice de care mi-ați spus, nu știm încă cum vom sta, dacă pe viitor se dovedește a fi un produs uh, fiabil, vom vedea ce face. Însă nu am primit astfel de sugestii, așadar propunerea nu le include în ceea ce privește propunerea mai generală făcută, sau mai bine zis sugestia uh, cum că poate securizarea nu este calea ideală pentru IMM-uri. Eu cred că important este să începem, să ajutăm băncile să facă curat în propria ogradă, în bilanț și astfel să poată să degajeze mai mulți bani pentru IMM-uri când este nevoie de acești bani și cred că dacă acești bani vor fi disponibili în condiții bune pentru IMM-uri, eu cred că acestea vor profita de pe ei. Apoi uh, mai este și o parte legată de dimensiunea de risc. Consider că propunerea noastră este o bază bună de plecare și a fost saludată de firme, nu numai de către bănci, însă bineînțeles că dezbaterea trebuie să continue. Mulțumesc. Scott Thank you. It always feels a little bit late in the day for me to welcome you, but may I... E oarecum târziu să vă salut pentru astăzi, dar îmi permit totuși să vă salut în calitatea de uh, eurodeputat din țara dumneavoastră. Vă întrebați dacă securitizarea este cea mai bună soluție pentru a găsi bani pentru IMM-uri, însă întrebarea mea e natura securitizării și tipul de garanții care ne-ar permite să fim siguri că totul e Uh, sigur. transparența, standardele, um, simplitatea formulelor de împrumut uh, sunt suficiente? În trecut, uh, securitizarea sintetică a fost evaluată ca riscantă. Trebuie să ne asigurăm că împrumuturile sunt disponibile uh, oricând. Ați acceptat prin urmare criterii suplimentare, uh, deoarece verzii consideră că acestea sunt necesare pentru uh, securitizare. Apoi, banca de origine trebuie să investească cel puțin 20% din respectivele titluri pentru a se alinia. Apoi, procesul de securitizare trebuie să fie derulat de organisme adecvat autorizate și apoi trebuie să există coordonare UE la nivelul supravegherii și o urmărire macroeconomică a riscului, precum și o putere de intervenție în caz de probleme. Aș dori să am asigurări din partea dumneavoastră că aceste criterii vor fi respectate. În plus, regulamentul dumneavoastră nu uh, vorbește despre trenching, care ar fi crucial pentru um, sistemul de risc al securitizării. De ce nu ați introdus astfel de măsuri în propunerea dumneavoastră? Și în ultimele mele secunde, dacă aș putea să vorbești despre altceva? v-ați opus asupra taxei pe tranzacțiile financiare și e și poziția guvernului britanic, dar cum puteți garanta că Uniunea Piețelor de Capital nu va deveni un obstacol pentru introducerea unei astfel de taxe pe tranzacțiile financiare pentru țările care mm, percep această taxă ca o modalitate de reducere a volatilității prețurilor și de reducere a sărăciei. Vă mulțumesc. Well, first of all, on the, on the, the general issue of securitization. Mai întâi, întrebarea generală referitoare la securitizare. În cele pe care le-am spus, am răspuns deja și la întrebările anterioare și fără a elabora, cred că criteriile pe care se bazează securitizează sunt criteriile ce au reieșit din partea BCE, Banca Angliei și așa mai departe, deci niște instituții Uh, recunoscute, deci nu e ca și cum fie eu, fie comisia ne-am fi lansat în invenția anumitor criterii. Oricare ar fi criteriile pe care le avem, noi le vom menține clare și simple în măsura posibilului. Iar eu unul nu am niciun interes în a lansa un proiect în care oamenii nu au încredere. Eu ce încerc să fac este să încurajez revenirea unei piețe pe baza acestor criterii care mm, vor demonstra că sunt standardizate și transparente pentru că ele aduc beneficii. Iar asigurându-ne că avem criteriile potrivite, un lucru pe care îl vom face împreună, trebuie să ne asigurăm că avem niște criterii logice și nu unele care să împiedice tocmai dezvoltarea acestei piețe în felul pe care noi ne-l dorim, tocmai dorind să încurajăm tot mai multe investiții în afacerile europene. Prin urmare, iată care este poziția mea în ce privește securitizarea. Cred că felul în care lucrurile evoluează, în lunile ce vin, vom avea o dezbatere și vom încerca să obținem echilibrul just. Acum, referitor la Uniunea Pieței de Capital și taxa pe tranzacțiile financiare. Eu unul nu accept premisa întrebării dumneavoastră în sensul în care ați spus dacă vă pot eu asigura că Uniunea Piețelor de Capital va bloca sau nu uh, TTF. Eu nu văd lucrurile în felul ăsta. Eu încerc să obțin un lucru prin piața Uniunilor de Capital, adică uh, sporirea fluxurilor de capital, așa încât oamenii să poată să economisească, iar companiile să capete investiții, pentru ca afacerile, uh, investitorii instituționali să bage bani în infrastructură. Iată care e scopul uh, Uniunii Pieței de Capital. Nu are niciun alt scop în sine. Mulțumesc, spune președintele David Coburn. Mulțumesc, domnule președinte. Lord Hill. Nu sunteți comisar doar pentru piețele de capital, ci și pentru stabilitatea financiară astăzi. Uh, un bancher irlandez va apărea în fața unui tribunal american pentru uh, falimentul băncii sale. Pe de altă parte, el refuză să răspundă anchetei Parlamentului irlandez în ciuda angajamentului de a nu transforma pierderile uh, private în pagubă publică, astăzi uh, se șterge datoria Greciei vis-a-vis -vis de Troică. V-aș întreba o... Am întrebat uh, în ultima noastră ședință cu domnul Draghi o singură întrebare, însă președintele nici măcar nu a acceptat întrebarea mea către BCE. Colegii mm, au transformat intervenția într-un punct de procedură, după aia o întrebare, după care iarăși punct de procedură. Un sistem ca cel de la Bruxelles nu poate fi descris în niciun caz ca uh, comparativ cu ce se întâmplă în Parlamentul de la Dublin. Uh, domnule comisar, putem până la urmă asigura în viitor stabilitatea financiară? Veți încuraja BCE să răspundă întrebărilor uh, noastre? Mulțumesc. Înainte de a da contul lui Hill în ce privește comisia, pot să vă reamintesc că acest caz irlandez va fi inclus în următoarea audiere împreună cu domnul Draghi din partea BCE și atunci uh, distinși colegi uh, vor putea să adreseze întrebările lor. În ce ne privește, noi punem în aplicare această măsură de responsabilitate într-un mod eficace. Audierea este programată. Aceasta nu este o dezbatere, spune președintele, a fost doar observația mea. Acum îi dau cuvântul domnului Hill pentru a vă răspunde. Desigur, dumnealui nu este președintele BCE, așa încât nu cred că pot să, poate să răspundă în locul domnului Draghi, însă va răspunde întrebării în măsura posibilului. Într-adevăr, sunt responsabil pentru stabilitate financiară, deși poate că îmi arog prea mult, dar într-adevăr e partea portofoliului meu și cred că Tocmai aici, pietrele de capital și stabilitatea financiară se întâlnesc. Pentru că unul din beneficiile Uniunii piețe de capital e dacă avem un sistem mai divers de finanțare, nu mai suntem la fel de dependenți ca până acum în Europa de finanțarea prin bănci, diversificăm riscul și prin urmare intervin beneficii pentru stabilitatea financiară. Așa încât eu văd Uniunea Piețelor de Capital drept o cale de a spori stabilitatea financiară. Acum, în ce privește BCE, Eu nu am nicio responsabilitate în acest sens, iar domnul Gualtieri a răspuns în mod foarte limpede din partea Comisiei Econ. Președintele, mulțumim. Acum, domnul Hanemans. Um, Wim Meis van de European Banking Federation, die zei over de... Mulțumesc. Federația Bancară Europeană s-a exprimat uh, despre această uniune spunând că toată lumea vorbește, dar nimeni nu știe despre ce. Azi auzim că fiecare partizan al acestei uniuni a piețelor de capital, dar pentru noi e limpede că nimeni n-a prea înțeles în ce constă această uniune. Și iată de ce cred că dumneavoastră trebuie să ne explicați foarte clar care e situația. În ce mă privește, cred că e vorba de o elită, însă nu sunt sigur ce se întâmplă cu întreprinderile, cum sunt ele reprezentate. Cunoaștem criza, criza euro, criza de încredere, iar băncile sunt reticente aflându-se în dificultate și nu vor să împrumute micilor întreprinderi. Apoi există probleme de comunicare și toate încercările domnului Draghi riscă să uh, fie încurunate de eșec. Ce lipsește o bună înțelegere a subiectului și deocamdată ni se spune că nu avem destulă Uniune Europeană și că Uniunea trebuie mai departe consolidată. Eu nu, nu sunt sigur. Această Uniune a piețelor de capital va ajuta realmente IMM-urile care au nevoie de finanțare? Oare chiar vom merge în această direcție sau din nou ne orientăm către o structură supranațională în plus? Eu înțeleg să reflectez sub unor întrebări. Cine va supraveghea bună oară? Mm, Cine va face ca regulile jocului să fie respectate în această Uniune a Pieților de Capital? Cum se va pune în aplicare această supraveghere? Cum putem prevedea o structură adecvată de control? Mulțumesc! Domnul comisar, sper că timpul va, va dovedi că greșiți în viziunea dumneavoastră pesimistă. Ce mă șochează cel mai mult în acest proiect și felul în care am abordat e susținerea nu din partea unor instituții sau al unor <laughs> teoreticieni, ci din partea unor afaceri, unor întreprinderi care au nevoie de bani și investiții din partea băncilor și altor părți interesate în serviciile financiare care văd beneficiile care ar putea interveni, costuri mai mici, mai bune servicii, mai multă concurență pentru o piață unică mai vastă. Iată ce încerc eu să obțin. Și oriunde mă duc încercând să explic, duc cu mine punctul dumneavoastră de vedere, sună tehnic, sună arid, dar atunci când le explici oamenilor care e scopul, anume pentru cetățeni să poată economisi mai ușor și banii să circule, să se învârtă pentru afaceri, să intre în infrastructură, atunci eu cred că oamenii înțeleg ideea. Iar pentru mine, ca om de afaceri în trecut, oriunde mă duc, vorbesc cu antreprenorii, cu IMM-urile și îi întreb cum reușesc să obțină mai multe investiții pentru a uh, crește afacerea lor și mai multe locuri de muncă. Ei mereu, mereu îmi răspund, nu putem lua bani de la bancă. Iată de ce e nevoie de o finanțare sporită a afacerilor pentru a, uh, ca economia europeană să prospere. Unora pare să le placă abordarea mea, pentru că am pornit de la dovezi, am analizat problema și pas cu pas am uh, început cu acele zone în care exista un acord larg, deplasându-mă mai apoi asupra temelor mai specifice, cum e supravegherea și aici consultarea a fost foarte limpede. Uh, cei din structurile curente uh, aplicate, se în aplicare în ultimii 3-4 ani, arată că sunt structurile potrivite, dar trebuie lucrat cu ele și trebuie să facem ca ele să lucreze mai bine, sporind convergența de supraveghere pentru a avea mai puține uh, variații și mai puțină suprareglementare. Abordarea mea generală e că dacă putem obține lucruri fără legislație, atunci eu sunt mulțumit și nu simt că trebuie mereu, mereu să tăm câte o lege. Dacă industria își dezvoltă un cod de conduit, atunci eu încurajez acest lucru și mă bucur foarte tare să susțin astfel de demersuri, mai ales când funcționează. Unii au abordări pe bază de voluntariat, alteori însă putem aplica alte metode și nu cred, repet, că mereu, mereu trebuie să legislăm. Gunnar Hockmark. Mulțumesc foarte mult, mulțumim domnule comisar. Cred că veți primi o susținere largă din partea Comisiei Eco, în ce privește Uniunea Pietrelor de Capital. Câte vreme vorbim despre conceptele mari, conceptele largi, atunci totul e bine și frumos. E mai interesant să vorbești despre catedrale decât despre cărămizile care o alcătuiesc. Însă eu de data asta vreau să vă întreb despre câteva elemente de detaliu despre astfel de cărămizi. Pentru că avem un nivel foarte mare al lichidităților în Europa, dar un nivel foarte scăzut al investițiilor. Deci, pe acest drum între lichidități la investiții sau finanțări, e clar că intervine o problemă. Care credeți că sunt obstacolele cele mai mari pe acest drum pentru a elibera acest drum de la lichidități la investiții? În al doilea rând, Domnul Salva, domnul Ferreira au arătat că băncile sunt dominante în ce privește finanțarea IMM-urilor. Cred că e undeva peste 90%. Și vor rămâne dominante băncile. Și atunci cum vorbim de uh, Uniunea Pieților de Capital fără a vorbi despre bănci, fără a le susține, vorbim de securitizare și altele, dar cum vom putea contribui la apariția unor noi uh, forme de capital propriu. Dacă reducem oportunitățile pentru bănci în această perspectivă. Și o a treia întrebare. Avem o serie în Uniune de uh, piețe de capital care funcționează bine. Cum credeți că putem face, um, cum putem face să folosim aceste exemple de bună practică din perspectiva uh, piețelor de capital. Iată cel puțin trei cărămizi cu care putem începe construcția unei catedrale. Sunt sigur că de îndată ce ne uităm la cărămizi, uh, vor interveni o grămadă de motive pentru dezacord în dezbaterea noastră. Dar acum, revenind la întrebările dumneavoastră, în ce privește obstacolele principale. Cred că sunt câteva elemente clare. dată. Barierele din jurul companiilor, pentru că ele nu pot primi finanțare. Și apoi, alte obstacole în jurul investitorilor care nu pot să investească. Și aici e de văzut cum părțile sistemului se articulează unele cu altele. Fără a mă repeta, unele obstacole țin de proces, cum spuneam înainte, identificarea barierelor. Unele sunt uh, la nivel național și încercăm să vedem cum le putem aborda, altele țin bună oară de informațiile de credit, altele de disponibilitatea capitalurilor, inclusiv a capitalurilor de risc, altele țin de dificultatea pe care o au întreprinderile în a fi listate public pentru a și putea primi capital. Noi trebuie să le analizăm una câte una. Acum, în ce privește băncile. Iau notă de observațiile dumneavoastră, unul că băncile vor rămâne o sursă principală de finanțare în viitorul previzibil și, în al doilea rând, că au un rol foarte important de jucat în economia reală și făcând disponibilă finanțarea în termen mai general. Acest lucru se leagă parțial de regulamentul CRD, e un exemplu bun și putem vedea că unele din regulile pe care le-am uh, pus în aplicare fac ca băncilor să le fie mai greu să investească. Și apropo de acest apel la date, informații și dovezi, e de a încerca să vedem care e efectul combinat al întregii legislații vizând serviciile financiare. Poate că au existat consecințe neintenționate și a putut să facă um, viața mai grea fie investitorilor, fie întreprinderilor, fie că um, nu mai există echitate, fie o altă serie de probleme. Deci acestea trebuie analizate și a găsi un sistem uh, rotund, ca să spun așa, și de asta am avea nevoie. Mulțumesc, spune președintele. Cred că a fost un schimb de opinii foarte util, fără a preîntâmpina rezultatul final. Cred că există susținere largă aici. Acum ține de noi să coordonăm regulile pentru a găsi un mai bun compromis împreună cu Consiliul în ședințele de trialog. Eu mă angajez să susținem proiectul larg, proiectul catedralei, dar având grijă de fiecare cărămintă pe care o punem la temelie. Vă mulțumesc, ne oprim acum și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și îl rog pe Pablo să preia președinția. Mulțumesc!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

Dragi colegi, uh, îi rog pe cei care părăsesc sala să facă acest lucru în liniște, pentru că vom continua cu următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre punctul 8. Este vorba despre examinarea amendamentelor cu privire la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice, aplicarea priorităților pentru anul 2015. Raportor este domnul Rosati, care va lua imediat loc și aș aprecia dacă am putea să începem această dezbatere. Îi rog așadar încă o dată pe cei care părăsesc sala să facă acest lucru în liniște. Domnule Rosati, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, vă rog să îmi permiteți să vă prezint pe scurt rezultatele raport, activității pe marginea raportului privind semestrul european. Astăzi ne vom uh, dedica acestui subiect și vom ajunge la o soluție de compromis, pentru că uh, să știți că acest lucru nu a fost uh, ușor, cu toate acestea am făcut toate eforturile posibile pentru a obține un text de compromis și sper că acesta se va bucura de sprijinul colegilor am primit 291 la acest, de amendamente la acest raport, plus avizurile extinse din partea a șase comisii. Abordarea mea cu privire la amendamente a fost că am decis că trebuie să organizez cumva munca cu privire la cele 291 de amendamente plus avizele. Așadar, cele care depășeau cu adevărat a domeniul de aplicare al raportului și le amintesc colegilor că este vorba despre un raport cu privire la semestrul european, care are atât uh, cadrul uh, de timp cât și uh, cel tematic restricționat. Așadar, acele amendamente care depășeau cu mult partea substanțială a raportului au fost eliminate. Acestea nu au putut fi pur și simplu luate în considerare. Celelalte categorii care au fost dificil de luat în considerare au fost acele amendamente care erau totalmente împotriva uh, liniei urmărite de textul meu. Pentru a vă da un exemplu, am uh, precizat că este vorba despre un fond de, uh, de investiții strategice, o dezvoltare care reprezintă o speranță că investițiile în Europa ar putea să fie stimulate într-un fel sau altul. Și au existat amendamente care mergeau pe direcția complet opusă, spunând că aceasta este o soluție care nu ne duce nicăieri. În mod similar, anumite amendamente care se refereau la recomandările specifice țărilor au cerut uh, eliminarea completă a acestui instrument. În aceste cazuri nu am putut să găsesc un compromis nu a existat o zonă comună de înțelegere. Dar am încercat să preiau, într-un fel sau altul, uh, celelalte amendamente. Am petrecut mult timp cu raportorii din umbră de la celelalte grupuri pentru a găsi aceste soluții de compromis și doresc să mulțumesc tuturor celor care au uh, contribuit. Toate grupurile politice s-au implicat în această discuție și au dorit cu adevărat să găsească o soluție comună. Vă mulțumesc pentru acest lucru. Haideți să vedem care sunt punctele cele mai importante asupra cărora am căzut de acord. Sunt câteva care sunt importante. În primul rând, după discuții îndelungate, cu privire la uh, situația actuală în Europa și dacă aceasta este o sursă de speranță sau mai degrabă un motiv de îngrijorare, am stabilit că paharul este atât pe jumătate gol cât și pe jumătate plin. Și ne-am limitat la a spune care sunt uh, motivele statistice și ne-am exprimat speranța că va începe uh, redresarea, dar am admis că bazele pentru redresare sunt în continuare fragile. Al doilea lucru cu, priva, cu privire la care am fost de acord, sigur nu cu toții, dar în mare majoritate, este că Fondul uh, European pentru Investiții Strategice este un instrument util care a ajutat Europa să depășească consecințele crizei și uh, a fost un instrument care a ajutat la accelerarea investițiilor. Am căzut de acord și cu privire la faptul că pentru a spori eficiența cadrului uh, semestrului european și impactul CSR, a trebuit să sporim uh, ideea de proprietate. De aceea, implicarea Parlamentelor Naționale, dar și a altor uh, părți interesate de la nivel național, Uh, joacă un rol important, atât la nivelul uh, acestor CSR, cât și la uh, nivelul de aplicare concretă. Reformele structurale au trebuit să fie calificate, au fost caracterizate ca fiind ecologice, sustenabile din punctul de vedere al mediului, prietenoasă din punct de vedere social și așa mai departe. Toate aceste lucruri se regăsesc în text. Cu privire la multe alte lucruri, însă, a fost dificil să găsim un compromis. Am căzut să, de acord să nu fim de acord. Formularea din text, ei bine, am petrecut multe ore dezbătând dacă să lucrăm cu privire la anumită evoluție sau să luăm notă de aceasta, să uh, deplângem sau să ne bucurăm de anumite evoluții. Ei bine, formularea este într-o oarecare măsară, măsură neutră și acceptată de toată lumea. Grupul meu politic a insistat că multe state membre se confruntă în continuare de nevo- eh, cu nevoia de a implementa reforme structurale. Întotdeauna, cu privire la acestea, a existat o dezbatere încinsă la Parlament. Acesta este cazul și uh, cu raportul meu. Am încercat să obținem uh, poziția noastră definind anumite reforme structurale și adăugându-le anumite caracteristici care le-ar fi transformat în, în niște reforme structurale mai acceptabile pentru anumite grupuri politice. Au existat opinii uh, puternic divergente cu privire la recomandările specifice de țară. S-a spus că acesta ar fi un instrument bun care ar orienta bine politicile la nivel național. Alți membri au fost de părere că aceste recomandări ar trebui reduse, ba chiar eliminate complet pentru că ele nu joacă un rol pozitiv în uh, contextul acestui proces. De asemenea, reforma uh, etichetei de țară și aceasta a fost uh, anvizajată. Încercăm și aici să găsim o formulare specială și le mulțumesc raportorilor din umbră pentru faptul că au reușit să facă niște concesii, așa cum am făcut și noi, pentru că și noi am făcut compromisuri și iată că am ajuns la o anumită formulare. Două alte aspecte care au, uh, pe care le-am discutat pendelete și probabil au un rezultat bun, este dacă datoriile sunt un lucru bun sau nu. Nu am vrut să facem o afirmație puternică, uh, am discutat despre datoriile excesive, fiecare dintre noi definește probabil datoria excesivă într-o manieră diferită. Însă, aceste datorii excesive sunt un lucru rău, nu-i așa? Și al doilea lucru despre care am mai discutat pe îndelete au fost această chestiune a simetriei între excedentul fiscal și uh, din uh, anumite țări, respectiv uh, excedentul fiscal și deficitul de cont curent din alte țări. Se spune că uh, riscurile ar fi simetrice, însă alți colegi nu au fost de acord și au spus că cele două categorii prezintă riscuri diferite. Ei bine, am încercat să găsim un limbaj care să fie acceptat de toată lumea. Acestea ar fi, aș spune, amendamentele. Bun, acum avem și avizele care au provenit de la șase comisii. Nu am avut mari probleme cu privire la preluarea ideilor din avize și introducerea acestora. Uh, ele au venit din partea uh, buget, Envi, FAM, IMCO, Regi și trebuie să vă spun că cele mai mari probleme le-am avut uh, când am luat în considerare uh, avizul Ample. În primul rând, avizul avea 35 de aliniate, iar uh, textul meu original avea doar 19. Așadar, această poveste se tot repetă și îmi amintesc de când a început anul acesta, când am avut o discuție cu privire la raportul privind recomandările specifice de țară. Un aviz din partea Comisiei Ample ca să poată fi luat în considerare, in extenso, ar distruge pur și simplu sensul unui raport privind uh, semestrul european economic. Nu putem să avem avize de la comisiile interesate care să fie, să se refere la foarte multe subiecte care depășesc cu mult domeniul de aplicare al raportului în discuție și care să se dorească a fi incluse uh, în raport in extenso. Aș vrea să folosesc aici regula 54 care deschide, după părerea mea, dacă o aplicăm ad literam, e bine, aceasta este o procedură care transformă raportul într-unul de multe ori dezechilibrat, dar chiar și uh, necitibil. De aceea am încercat să luăm în mare măsură în considerare uh, ceea ce au prezentat aceste avize, însă, după cum spuneam, din cauza volumului mare și a lungimii textului acestora, cel puțin al avizului din partea Ample, a fost destul de dificil. Au fost uh, acoperite și uh, subiecte variate, de aceea nu am putut prelua absolut toate recomandările. Domnul Gualtieri și domnul Gualtieri uh, și alți colegi au discutat și despre anumite competențe exclusive. Acestea au fost recomandate și vor fi atașate de asemenea la raport. Ele vor fi acoperite și de amendamentele noastre de compromis. Multe sugestii au fost preluate și multe subiecte pe care le-am uh, discutat și cu care am fost de acord cu Ample uh, au fost luate în considerare. Dar au fost multe alte lucruri care pur și simplu nu aveau ce căuta în acest raport. Cam așa se prezintă lucrurile. Și acum aș dori să îi încurajez pe colegii noștri să sprijine acest raport la votul final, în parte pentru că am căzut deja de acord cu majoritatea raportorilor din umbră asupra acestor lucruri, pe de altă parte pentru că am consumat foarte mult timp, am făcut tot ceea ce se putea face pentru a obține cel mai mare sprijin. Sigur, nu este un raport perfect uh, pentru nimeni, dar merită să fie susținut. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc foarte mult! Acum vom da cuvântul raportorilor din umbră și vom începe cu reprezentanții SND. Uh, domnul Sandro, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a mulțumi și a-l felicita pe domnul Rosati pentru activitatea sa și aș vrea să îl felicit și pentru faptul că a fost aici și a fost la fel de proaspăt ca întotdeauna când am avut discuții împreună. Tocmai a venit dintr-o călătorie lungă uh, în Peru și abia ce a sosit. Este o realizare faptul că este aici alături de noi și este atât de energic. Însă, în ceea ce privește, pot confirma aproape tot ceea ce a spus. Am avut discuții uh, îndelungate, am avut și dispute, am avut divergențe, dar a făcut o treabă bună. Rezultatele sunt cele mai bune posibile. Sigur că există anumite zone uh, unde există în continuare dezacord. Dar, după cum a spus și raportorul, a trebuit să găsim compromisuri, iar compromisurile au inclus uh, anumite, termeni care ar putea fi interpretați în mod diferit. Au existat zone de divergență, mai ales uh, în ceea ce privește uh, care este scopul reformelor structurale, uh, Aici este loc de interpretări greșite, se vorbește și despre uh, structura uh, și reforma structurilor uh, pe piață, consolidarea structurilor fiscale. Noi am fost mai interesați mai degrabă de dimensiunea socială a propunerilor făcute. Am vrut să ne asigurăm că dimensiunea socială este protejată uh, și, pe lângă aceasta, ne-au interesat perspectivele de creștere și toate acestea au fost supuse discuției. Așa cum s-a menționat, am luat în considerare și posibilitatea unor deficite în uh, fostele sisteme și uh, excedentul din celelalte sisteme și modul în care au fost abordate aceste deficite și excedente. De asemenea, uh, ne-am întrebat dacă acestea presupun riscuri majore sau nu. Atât uh, deficitul cât și excedentul prezintă riscuri, acestea nu sunt însă egale. Există riscuri majore și pericole asociate cu poziția de excedent, dar în aceeași măsură același lucru este valabil și cu poziția de deficit. Pe lângă aceasta, ceea ce uh, a transpărut este această îngrijorare, această grijă cu privire la recomandările specifice de țară, care uh, trebuie continuate, însă pornind de la o bază coerentă și solidă. Multe controverse au pornit de la aceste recomandări specifice de țară, spunându-se că anumite dintre ele nu uh, au sens și nu duc la rezultate. S-a pornit de la înregistrarea recomandărilor specifice de țară din trecut. Acestea de multe ori au promovat creșterea și dezvoltarea Uniunii Europene. Domnule președinte, aceasta am vrut să transmit, au existat acel număr de amendamente și trebuie să spunem că uh, ne-am uh, mișcat în cadrul unui sistem care este supraîncărcat de reguli și dispoziții. Nu suntem un sistem federal, ci suntem o uniune care lucrează pornind de la o bază uh, a unei uh, valute care nu are o trezorerie a sa, nu suntem o uniune a transferului, însă avem uh, multe state membre care au regulamente mai complexe și sunt și mai împovărate decât uh, statele din Statele Unite care sunt organizate uh, sub această umbrelă federalistă. Acesta este un punct decisiv și pe lângă aceasta, ceea ce facem a contribuit la o reglementare sporită și la și mai multe monitorizare birocratică, ceea ce ne afectează, din punctul meu de vedere, competitivitatea. Acesta este un punct pe care l-am uh, discutat pendelete și uh, sunt puțin dezamăgit că în această etapă nu putem să spunem că raportul, așa bun cum este, și sigur cu rezervele referitoare la punctele cu care nu sunt de acord nu-și aduce o suficientă contribuție la concepte noi care să promoveze și să sporească competitivitatea în economiile noastre. Pe lângă aceasta, cred că dacă putem să mai uh, mediem anumite conflicte care mai există, acest uh, raport uh, merită să fie susținut și trebuie să votăm în favoarea lui până în final. Președintele, mulțumesc domnule Sanz, dau acum cuvântul raportorului din partea ECR, domnul Rosoc. Szanowny pani Sprawozdawco, przede wszystkim dziękuję sprawozdawcy za... Mulțumesc, doamnelor și, domnule președinte, domnilor și domnilor, îi mulțumesc în primul rând raportorului pentru uh, eforturile pe care le-a făcut pentru a obține compromisuri. Nu a fost întotdeauna simplu, pentru că amendamentele care au fost înaintate uh, de multe ori au fost foarte divergente. Asta pentru a mă exprima eufemistic. Nu am putut participa la toate reuniunile uh, raportorilor din umbră, însă doresc să subliniez că am urmărit activitatea desfășurată la aceste ședințe în permanență. Raportorii din umbră au uh, înaintat 25 de amendamente și 14 sau 15 dintre ele au uh, putut fi susținute și de către grupul nostru politic. Există câteva referitor la care uh, putem spune că ideile uh, sunt acceptabile și pentru noi, dar anumite părți din acest raport merg, după părerea noastră, mult prea departe, intervin în politica statelor membre, celelalte altele au un caracter mult prea descriptiv. Anumite aspecte sunt subliniate mult prea mult și ele, din punctul nostru de vedere, nu sunt relevante pentru semestrul european. Cred așadar că într-un raport pentru semestrul european în care este vorba despre reforme, despre o economie uh, europeană mai bună, se uh, pune mult prea puțin accentul pe acest lucru și se face referire mult prea mult uh, la alte aspecte de rangul 2 din perspectivă economică. Suntem uh, de acord cu multe dintre ideile exprimate. Și, pe lângă semestrul european, eh, ni se pară importante constatările făcute aici și suntem gata să obținem și să ne luptăm pentru un compromis în ceea ce privește acest raport, pentru că nu a fost un subiect deloc simplu, după cum am spus și la început. Sper că la vot rezultatul va fi unul pozitiv și acest lucru va fi favorabil și va transmite un semnal și pentru actuala stare economică. Mulțumesc, spune președintele, și acum din partea ALDE, domnul Tavares. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, consider că raportorul merită toată aprecierea noastră pentru munca pe care a depus-o, pentru că deseori ne simțim foarte singuri în acest gen de aventuri și dacă ați auzit uh, ce a spus la început, uh, uh, poate că v-ați dat seama că n-a fost deloc ușor în acest proces. Cel mai complicat în toată această aventură a fost uh, uh, păcatul major al Parlamentului, care, care de obicei vrea să pună de toate în acest adevărat pom de Crăciun și depinde foarte mult ce îți place la un pom de Crăciun. Îți place steluța din vârful pomului sau îți plac uh, crângile mai de sus, mai de jos sau îți place totul la acest pom de Crăciun. Și atunci <clears throat> eu vin din țara lui Moș Crăciun și nu-mi plac uh, deloc pomii de Crăciun și de fapt n-am mai cumpărat un brad uh, de vreo 15 ani și nici de data asta nu aveți cum să-mi vindeți acest pom de Crăciun și atunci încercăm uh, să mai despodobim acest pom, poate că dacă nu facem asta s-ar putea să ne trezim cu un uh, proiect destul de dezechilibrat sau ca un pom de Crăciun care stă să se prăbușească. Și când mă gândesc la acest pom de Crăciun, de fapt mă gândesc la toate declarațiile și de toate um, declarațiile ideologice cu care este împănat acest raport, ceea ce face ca poziția raportorului să fie una extrem de delicată. Deci mulțumesc foarte mult pentru toate eforturile depuse, însă și un semnal de alarmă pentru noi toți. Haideți să ne dorim pe viitor ca lucrurile să fie un pic mai simple, mai uh, puțin încărcate. Nu ne dorim astfel de uh, pom de Crăciun, deși decembrie se apropie cu pași repezi. Mulțumesc foarte mult pentru încercarea eroică, însă nu știu dacă asta ne va ajuta până la urmă. Mulțumesc, domnule Torvalds. Doamna Marisa Matias de la Goi are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, foarte pe scurt. Și eu aș vrea să mulțumesc pentru eforturile imense care au fost făcute de către raportor pentru a încerca să identifice diferitele poziții, pentru a le preciza mai bine în ce privește acest semestru european care este foarte controversat aici la Parlamentul European. Multe dintre amendamentele de compromis uh, sunt mult mai bune decât uh, Uh, raportul inițial, deci se vede că s-au făcut eforturi mari pentru a cuprinde toate pozițiile exprimate. Însă, și voi spune asta pe scurt, însă, vă spunem, <clears throat> Trebuie menționat că logica austerității rămâne în continuare prezentă în acest raport ca și fundalul pe care se de desfășoară această guvernanță economică, deci nu putem să votăm pentru acest raport. Și am mai spus asta în alte rânduri. Trebuie să avem mult mai mult în joc decât uh, austeritatea. Trebuie să ne gândim și la solidaritate și așa mai departe austeritatea nu este suficientă, deci nu putem să sprijinim acest raport, deși s-au făcut eforturi foarte mari pentru a cuprinde cât mai multe poziții posibil. Și apoi mai există un alt motiv fundamental care privește acele excedente bugetare. Țările excedentare, mai sunt și țările deficitare. Această logică pare în continuare să divizeze sau să împarte țările din zona euro în două grupe distincte. Nu putem să mai continuăm în acest sens. Pentru că atunci când vorba de excedentul bugetar, acesta nu e deloc uh, analizat și înțeles cum trebuie. Uh, dacă așa stau lucrurile, dacă continuăm cu aceste etichete, nu vom face decât să continuăm cu această logică de uh, zâzanie care împarte clasa în codaș și în fruntaș. În cadrul unei politici monetare și financiare pe care ne dorim, o astfel de discordie nu este ceva bun. Iată de ce nu putem să sprijinim raportul și v-am spus, îi mulțumim raportorului pentru că a făcut eforturi mari, pentru că a încercat să includă cât mai multe dintre pozițiile care au fost prezentate. Vă mulțumesc. Gracias, Pablo. Um... Domnul Urtesun, mulțumesc foarte mult, Pablo. În primul rând vreau să mulțumesc domnului raportor pentru eforturile făcute. Este foarte greu să împaci atâtea poziții extrem de divergente și atât de numeroase într-un singur text și trebuie să recunosc că s-au făcut foarte multe eforturi. Raportorul a fost extrem de atent uh, și a preluat foarte multe dintre sugestii și pentru asta îi mulțumesc. Pe de altă parte, <clears throat> da, grupul nostru a uh, semnat o serie întreagă dintre aceste amendamente de uh, compromis. Uh, pe de altă parte, mai persistă o serie întreagă de chestiuni suspens, ceea ce ne face să vă spunem că probabil că nu vom vota raportul de față. Se pune accentul pe recomandările specifice de țară, iar grupul meu așadar contestă toată această procedură. Noi avem o uh, Uh, abordare cu totul diferită. Este foarte important ca aceste recomandări politice să se bazeze pe analize economice. Dar uh, multe dintre aceste analize economice sau previziuni economice nu s-au adeverit. De aceea este foarte uh, Uh, problematic. Și apoi o mare problemă cu compromisul 15. Este vorba de politicile de ocupare, de reforme structurale care vizează aceste piețe ale muncii. Se vorbește despre legislația privitoare la concedieri, la drepturi de referente. Nu împărtășim această abordare, deci noi am dorit să fie un vot uh, separat pe părți la acest aliniat și vă rog să nu votați mă refer la grupul nostru. Deci, compromisul cincisprezece. Raportorul uh, a mai vorbit despre o dezbatere pe care am avut-o noi între raportorii de umbră în ceea ce privește abordările diferite pe care le avem în raport cu această chestiune a deficitului, excedentului. Raportorul a încercat să preia cât mai multe dintre aceste puncte de vedere și îi mulțumesc încă o dată. Este adevărat că nu toată lumea are aceleași păreri, mă refer la grupurile politice, și nu toată lumea e de acord pe deplin nici cu ceea ce figurează acum în textul de compromis. Și aș mai <clears throat> menționa două aspecte. Suntem destul de dezamăgiți. Pe de o parte, amendamentele pe care noi le-am depus, și mă refer la cele care se refereau la tot ce ține de ecologie, nu au fost luate în calcul. Și mai este un lucru care preocupă foarte mult grupul nostru. Există foarte multe recomandări care se referă uh, care, la mediul înconjurător, mă refer la recomandările specifice de țară, dar care nu mai figurează în această fază a semestrului european. Erau vorba de recomandări care se legau de uh, suprimarea anumitor substanțe uh, toxice din mediu și multe alte aspecte de mediu care nu mai apar astăzi și mă refer de textul Comisiei și Parlamentul ar fi putut să rectifice această situație, dar nu a făcut-o. Noi am depus amendamente în acest sens și sper că ne veți urma. Și apoi, tot așa, legat de amendamentele pe care noi ne am fi dorit să le avem și nu le avem, sunt cele legate de lipsa de transparență și comunicare din partea Eurogrupului. Sunt cu pe care le-am discutat aici și nu odată și constatăm că acest Eurogrup este din ce în ce mai important în cadrul guvernării zonei euro și asta într-o Uh, lipsă de transparență deplină. Dar, ca și notă pozitivă, în încheiere, aș putea să spun că raportul conține și multe lucruri importante pozitive, e vorba de reformele din domeniul uh, social, lucruri care pe noi interesează foarte mult și da, raportorul a făcut mari eforturi pentru a include o serie întreagă de uh, lucruri care apăreau în avizul de la Comisia Ocupare, ceea ce e foarte bine. Și acum m-aș referi și la avizul de la FEM ei bine, Comisia FEM uh, ar fi putut să facă un raport pe semestrul european din perspectiva sa. Nu s-a întâmplat asta, din păcate. Un aviz de la Fem uh, ar fi fost interesant pentru că foarte multe reforme structurale afectează direct viața oamenilor și nu tot ce s-a spus la FAM în avizul său uh, apare în raport și mi-ar fi plăcut să se întâmple asta. Mulțumesc foarte mult. În numele FDD-ului, domnul Vali are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și eu domnului raportor, lui Darius, pentru că este foarte greu să fii raportor pe acest uh, subiect în condițiile care există foarte multe păreri divergențe aici la Parlament uh, și știm bine că este vorba de poziții dificile, dificile poziții politice dificile de asumat. Iată de ce eforturile au fost foarte mari însă mm, s-au exprimat și multe poziții radicale politice încă de la bun început și atunci este foarte greu să ajungi eh, la o poziție comună, deși s-au făcut foarte, foarte multe eforturi. Probabil că nu vom vota raportul, însă s-a făcut trimitere, de pildă, eh, la guvernanță, dar nu în toate aspectele sale ar fi trebuit, uh, de pildă, pentru cercetare dezvoltare să fie făcute niște excepții în ceea ce privește um, um, uh, deficitele, dar mai e vorba și de alte lucruri care puteau fi exceptate din buget, având în vedere, de pildă, criza refugiaților. Mai sunt alte chestiuni legate de echilibrele bugetare în zona euro. Ne-am dori ca bilanțul comercial real să fie luat în calcul, pentru că, în caz contrar, se mențin anumite dezechilibre. Eu cred că Comisia, atunci când e vorba de deficite, este extrem de activă, dar la fel și când vine vorba de excedente bugetare. Comisia are aceeași poziție, trebuie să fim mai atenți, pentru că atunci când este vorba de chestiuni uh, care vizează sudul Europei, dar pe de altă parte când e vorba de Germania și Olanda, uh, lucrurile stau uh, altfel. Eu cred că și țările excedentare, și țări ca Germania și Olanda trebuie să-și uh, exprime, să-și asume greșelile, să se impună sancțiuni, tot așa cum se impun celor din Sud și asta pentru a menține echilibrul general al raportului. Mulțumesc foarte mult, domnule Vali. În sfârșit, Vreau să dau cuvântul uh, doamnei Capel, dacă este în sală, văd că nu este și atunci de la NF aș invita alți vorbitori? Nu. Atunci dau cuvântul uh, domnului uh, raportor, dar își ai cuvântul. <clears throat> Mulțumesc foarte mult pentru acest tur de orizont din partea celorlalți raportori Vreau să subliniez încă o dată că am încercat să cooperăm și să ajungem la niște concluzii comune. Așa cum am spus, nu s-au putut reconcilia toate pozițiile. Parlamentul este mult prea împărțit ca și păreri pe acest subiect și vreau să spun că chiar dacă este vorba de un raport din propria inițiativă, el are uh, o semnificație politică deosebită, deoarece arată direcția uh, în care ar trebui să se îndrepte guvernanța economică în optica majorității Parlamentului. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au participat la acest proces, inclusiv uh, mulțumesc experților și asistenților care ne-au ajutat foarte mult de-a lungul uh, acestui drum și cam asta este tot ce vreau să vă spun pentru moment. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Rujati. Votul la Comisia Econ va avea loc astăzi, peste câteva minute. Și votul la plim, prima, plenară, mă scuzați, va avea loc uh, în sesiunea octombrie 3 ultima săptămână din octombrie la Strasburg. Așadar, acum continuăm cu ultim, următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 9, dar uh, poate ar putea să facem o pauză de 5 minute ca să vină mai multă lume, pentru că știu că la acest raport uh, avem nevoie de președinția lui Gualtieri. Dacă nu vine, așteptăm totuși încă 5 minute. Mulțumesc! Ok. So, dear colleagues... Dragi colegi, mergem mai departe cu ordinea noastră de zi. Următorul punct de pe ordinea de zi este examinarea amendamentelor raportul lui Balț, bilanțul și provocările asociate cadrului UE de reglementare a serviciilor financiare, impactul și calea de urmat către un cadru UE de reglementare a sectorului financiar mai eficient și mai eficace și către o uniune a piețelor de capital. Raportorul domnul Balț are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur la fel de mult ca și domnul Rosati pentru faptul că rapoartele noastre se, sunt discutate în această după-amiază la comisie. Împreună cu domnul Rosati, tocmai ne-am întors uh, de curând de la Peru, de la reuniunea anuală a Fondului Internațional uh, Monetar. Am reprezentat acolo Parlamentul European, dar după cum puteți vedea, cel puțin în numele colegilor de la PPE pot să spun acest lucru, noi suntem uh, pregătiți în formă și uh, abia așteptăm să discutăm despre chestiunile care ne interesează pe noi. Domnule președinte, dragi colegi, există în total 431 de amendamente la acest proiect de raport. Se solicită un studiu cuprinzător ale consecințelor și aceasta este o parte importantă a acestui raport. Colegii au propus Uh, modalități de completare a acestui uh, studiu de impact și trebuie să spun că sunt uh, deschis la completări. În ceea ce privește și consistența și coerența, cred că Comisia trebuie să vină cu o verificare automată, dar din experiența mea din anii trecuți, trebuie să spun că Comisia nu este neapărat foarte credibilă în acest sens, deci ar trebui să verificăm concret pentru ca în sfârșit să obținem cu adevărat ceva. Există niște deficite în ceea ce privește verificarea consistenței și a uh, coerenței și uh, la sfârșitul mandatului trecut comisia noastră a sesizat acest lucru, după cum vă puteți aminti. De aceea sunt de părere că ar fi bine să urmăm în continuare această linie și relevanța proporționalității trebuie de asemenea subliniată, mai ales că există o astfel de obligație ancorată și în tratatele europene. Repet încă o dată un lucru. Nu vorbim aici de dereglementare, ci tocmai de o reglementare nebirocratică potrivită care să îi susțină pe uh, actorii mici și medii la piață și să nu împovoreze suplimentar. Este vorba despre structuri de piață mai diversificate care să sporească rezistența economică la crize a Uniunii Europene. Este important ca IMM-urile și instituțiile locale și regionale să beneficieze de un cadru de reglementare potrivit. Acesta este necesar. În plus, am constatat că colegii uh, în raportul de inițiativă au vrut mai multe cerințe cu privire la uh, piețele de capital. Sigur că pot să îmi imaginez că adăugăm aici anumite completări. Există o propunere a comisiei și noi putem să ne uh, completăm cerințele prin introducerea lor în acest raport. Sigur că vorbim aici despre inițiativa de securitizare și cea cu privire la prospecte și, uh, de asemenea, concentrarea pe un model financiar care să ofere posibilități uh, mai multe de dezvoltare. Pe lângă aceasta, salut uh, abordarea holistică pe care o susțin și colegii cu privire la noul model de finanțare al piețelor de capital, care împreună cu instituțiile de intermediere să ajungă la rezultate pozitive, astfel încât Uniunea Piețelor de Capital să devină una de succes. Acest raport, din punctul meu de vedere, nu este însă locul cel mai potrivit pentru a plasa cerințe care vor fi negociate în alte acte legislative care se desfășoară în paralel. Suntem de acord cu toții că legislația actuală și cadrul de reglementare este necesar a fi implementat și transpus, ceea ce este de fapt un lucru firesc. În ceea ce privește implementarea, trebuie să ne asigurăm că lucrurile se desfășoară uh, fără niciun fel de fricțiuni. Asta în ceea ce privește directivele din acest domeniu. De aceea încurajăm statele membre și Comisia ca în primul rând să implementeze legislația deja adoptată. Există reacții pozitive ale colegilor cu privire la o mai bună coordonare a legislației în domeniul uh, piețelor financiare. Este necesară cooperarea cu uh, Comisia și cu autoritățile de supraveghere financiară. În final, câteva cuvinte cu privire la continuarea acestei proceduri. Din punctul meu de vedere, pot să spun că în următoarele săptămâni, ba chiar la începutul viitoarei săptămâni, voi veni cu primele propuneri de compromis și apoi voi căuta discuțiile cu raportorii din umbră. Votul la Econ trebuie amânat pentru că uh, conferința privind articolul 13 uh, de la Luxemburg nu permite votul la comisie. Votul însă va fi programat pentru peste două săptămâni, când va fi momentul cel mai potrivit. Cam astea erau observațiile mele preliminare, domnule președinte, și doresc uh, să le mulțumesc tuturor celor care au înaintat amendamente și, de asemenea, și raportorilor din umbră pentru colaborarea foarte constructivă de până acum, care sunt sigur că va continua pe aceeași cale și pe viitor. Aștept cu nerăbdare observațiile dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Balț. Apreciem eforturile dumneavoastră în beneficiul IMM-urilor Lucru foarte important în anii care vin și în domeniul ocupării. Acum vom da cuvântul raportorilor din umbră, mai întâi pentru SND, domnul Tan. Mulțumesc, domnule președinte. Am să mă exprim în limba neerlandeză. Într-adevăr, Doresc să mulțumesc raportorului. În lumina amendamentelor sale vedem că acest raport are o abordare constructivă și, într-adevăr, multe dintre amendamente au fost luate în considerare de către raportor și, prin urmare, Linia Parlamentului European merge în direcția unei reglementări a sectorului financiar în avantajul economiei, al întreprinderilor și al cetățenilor până la urmă. Trebuie să spun că raportorul nu pune accentul pe dereglementare, ci pe o mai bună reglementare, în special în sectorul financiar. Și înțelegem aceste reglementări ca intervenind în cadrul procedurii lansate de comisie în contextul uh, unei mai bune legiferări. Trebuie, desigur, analizată această problemă din punctul de vedere al sectorului financiar și al procedurii legislative de urmat. Comparația între Statele Unite și Uniunea Europeană intervine adesea. Dar mi am citit un articol și în această săptămână în Financial Times ce evoca concurenții americani și situația dificilă în care ne aflăm. Și adesea această comparație cu modelul american intervine uh, Iar în ce ne privește, peisajul e dominat de bănci, dar avem și întreprinderi și cetățeni ca și trebuie și aceștia să profite de serviciile financiare, de aceste lucruri trebuie ținut seama în raport, în special în contextul Uniunii Bancare. Sistemul de garanție europene pe de o parte e important, dar și situația din balanțele comerciale ale băncilor. Putem face o legătură între state și bănci și m-aș bucura dacă și Parlamentul European ar insista pe acest tip de abordare. E adevărat că securitizarea poate fi avută în vedere și de către bănci, dar asta aduce și o seamă întreagă de riscuri, iar Comisia Europeană ar putea să se opună. Trebuie să învățăm însă din trecut în special în sectorul securitizării, și să vechem ca statele să nu ajungă într-o situație încă și mai instabilă din potrivă. E nevoie de stabilitate, e nevoie de supraveghere în sector. Deci trebuie pus accentul pe poziția acelor data repository. Iată vreau să insist încă o dată asupra dezbaterii constructive pe care am avut-o și vom vedea care va fi răspunsul Comisiei Europene. În ce privește posibilitățile, capital de risc, împrumut, credit și așa mai departe încă nu e foarte limpede reacția Comisiei, persistă anumite incertitudini și cred că merită să discutăm, iar noi aici la Parlament să insistăm pe acest dosar. Cred că reprezentăm contribuabilii și, prin urmare, trebuie să subliniem posibilitățile de finanțare accentuând buna funcționare a piețelor financiare, în special într-o perioadă atât de dificilă. Mă opresc aici. Dar vom continua fără îndoială dezbaterea și în alte ocazii. Mulțumim. Acum, în numele ECR, doamna Ribot. Mulțumesc, domnule președinte. Pot să spun că sunt de acord cu teza principală a domnului Balț. Comisia trebuie să facă verificări periodice, căutând atât lacunele cât și duplicările, iar un exemplu recent în care comisia a apărut surprinsă, șocată în dosarul uh, privind benchmarking-ul, în ce privește organizarea uh, APA și a uh, locațiilor pentru comerț, ei bine, acest lucru nu trebuia să fie o surpriză, ci trebuia să fie o rutină în activitatea Comisiei. Deci, uh, Uh, dosarele trebuie urmărite permanent și nu a descoperi accidental anumite probleme. Eu m-am concentrat pe suprapuneri, pe duplicările dintre dosarele pe care lucrez. Bună oară! Atunci când anumite firme uh, de investiții care acum funcționează sub MIFID și vor trece la uh, CRD4, trebuie să-și raporteze activitatea și cea mai mare preocupare începește duplicarea este mm, raportarea datelor mm, supralegislativă a uh, textelor MIFID, CRD, uh, EMIR. Ei bine, se cer raport raportări distincte și a alinia aceste raportări e un efort imens, dar acesta nu ar trebui să intervină pentru că ar trebui să aliniem solicitarea acestor informații de la bun început sub diferitele directive. Apoi, cum sunt tratate instituțiile non-financiare. Am fost mult prea zeloși în anumite cazuri, încercând să evităm lacunele și poate că am uh, creat o povară administrativă exagerată pentru cei care trebuie să dovedească că beneficiază de derogări. Trebuie să ne asigurăm că instituțiile non-financiare nu sunt supraîncărcate cu uh, a demonstra că nu li se aplică anumite prevederi. Apoi, ce privește țările terțe și prevederile acest, ce le vizează, e important să analizăm ce se întâmplă în exteriorul UE. E nevoie de un cadru predictibil pentru entități din state terțe și supraveghetorilor din state terțe în interacțiunea lor cu UE. Uh, o viziune orizontală e, din punctul meu de vedere, urgentă și trebuie să facem ceva, atât noi cât și Comisia, așa încât aceste prevederi vizând țările, țările terțe să funcționeze cum se cade. Vă mulțumesc. Mulțumim, spune președintele. Acum, pentru ALDE, domnul Iesec. Mulțumesc, domnule președinte. Aldea a examinat amendamentele introduse și, în linii mari, uh, putem urma abordarea generală și suntem de acord că valoarea de impact trebuie făcute periodic. Suntem de acord cu o serie de amendamente, cele care promovează uh, protecția consumatorilor și a investițiilor și susținem în mod deosebit o informare clară și mai completă utilizatorilor final, fără o povară suplimentară pentru IMM-uri din perspectiva ALDE. Următoarele priorități cheie au fost dezvoltate în amendamentele noastre. 1. Echivalenții pentru state terțe o piață UE atractivă la nivel global trebuie să aibă un cadru coerent de uh, interacțiune cu state terțe, bazându-ne pe uh, acorduri și tratate internaționale. E vorba de amendul, amendamentul 307, amendamentul 302, subliniază că deciziile privind echivalențele nu pot duce la investiții încă și mai mari în Europa, dar această decizie trebuie luată pe baza unei analize cost-beneficiu atunci când vine vorba de investitorii europeni. Suntem de acord cu perspectiva raportorului în acest punct. Apoi am dorit să subliniem importanța diversificării implementării finanțărilor uh, în piața internă altă, a introdus amendamentul 176 care cere implementarea unor task force care să aducă convergență în diverse arii care până la urmă vor putea aduce diversificarea dorită. Accesul la finanțare pentru IMM-uri rămâne o temă cheie pentru noi, bineînțeles. Am arătat că în uh, amendamentele 225 și 227 iar potențialul de finanțare inovativă pentru IMM-uri figurează în amendamentul 226 al raportorului din umbra SND. Pentru a atinge aceste priorități trebuie să ne asigurăm de o reprezentare UE importantă în forurile internaționale, precum și o cooperare intra-UE cât se poate de solidă. Legislația trebuie să fie coerentă, iar evaluările de impact cumulative la perioade determinate sunt absolut necesare în acest sens. Când vine vorba de măsuri de nivelul 2, subliniem nevoia pentru coerență între intențiile politice ale actului de bază și măsurile subsecvente adoptate de comisie. Proiectul Uniunii Piețelor de Capital e o alternativă bună pentru Europa pentru a-și dezvolta piața în întreaga Uniune Europeană și, din punctul nostru de vedere, e esențial ca propunerile ce vin de la Comisie în anii care vin sunt ambițioase și oferă cadrul ce va permite piețelor de capital să se dezvolte și în acele state membre unde încă se află într-o fază incipientă a dezvoltării lor. Planul de acțiune al uh, pieței unice este important, dar s-ar putea să nu fie suficient de ambițios în acest punct. Și mai avem încă de făcut multe pentru a ne convinge partenerii din întreaga lume că suntem serioși în construirea unei uniuni a piețelor de capital robustă. Aștept cu interes, domnule președinte, aștept cu interes dezbaterile următoare și vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Acum ne dau cuvântul raportorul din umbră din partea GUE, da? domnul Damazi. Mulțumesc, domnule președinte. Burkhard Balz uh, sein Engagement in diesem... Domnule Balz a uh, exprimat angajamentul și, într-adevăr, uh, putem spune că această reglementare nu a fost întotdeauna de o precizie chirurgicală, însă uh, Domnul Baez a spus că nu este vorba aici despre dereglementare. Cu toate acestea îmi fac anumite griji pentru că discutăm aici despre o mai bună legislație și nu numai în domeniul piețelor financiare. Și avem uh, experiență și la nivel internațional cu o legislație mai bună, cum ar fi cea din Regatul Unit, unde uh, per total uh, s-a ajuns la măsuri de dereglementare în final. Am avut o discuție cu colegi de la alte grupuri parlamentare uh, și am, ne-au fost prezentate multe exemple din Regatul Unit. Tocmai în ceea ce privește piața, fina, piața financiară, ar fi bine să ne gândim la consecințele acțiunilor uh, eronate și ar fi bine uh, să ne gândim că populația plătește prețul pentru aceasta. Așadar, avem nevoie de o analiză astfel încât problemele să nu uh, fie justificată printr-o suprareglementare, pentru că altfel Sigur, la o reglementare asemănătoare în Europa, în Sud există un blocaj al creditelor, în Germania însă mult mai puțin. Și dacă este să uh, justificăm asta printr-o reglementare a piețelor financiare, nu găsim uh, cu adevărat o explicație. De aceea putem vorbi despre un mediu macroeconomic care a generat acest lucru, specificitățile băncilor și ale sectorului bancar și, sigur, credibilitatea uh, regimului de desfășurare a tranzacțiilor. De aceea, cred că structura, uh, reforma structurii bancare este foarte importantă, pentru că uh, Uniunea Bancară uh, a pornit de la acest too big to fail și suntem îngrijorați că în ceea ce privește Uniunea piețelor de capital și a securitizării simple și transparente, investitorii fie că este vorba despre retailer sau profesioniști, e bine, ei sunt protejați mult prea puțin și cetățenii sunt expuși mult prea puternic riscurilor de pe aceste piețe. În final, stabilitatea piețelor financiare reprezintă o prioritate pentru noi și credem că avem nevoie de un sistem bancar decentralizat care să-și îndeplinească sarcinile, iar competitivitatea nu este o categorie importantă aici în sectorul bancar, pentru că băncile uh, îndeplinesc o funcție, iar competitivitatea este de multe ori un eufemism, nu un obiectiv în sine. Uh, too big to fail, băncile au trebuit să fie subvenționate și dacă este să ne apucăm acum serios de treabă, cred că este important să ne exprimăm rezervele din start. Și aștept cu nerăbdare să cooperăm cât mai bine. Vă mulțumesc! Thank you very... Mulțumesc foarte mult, domnule Damase, acum pentru vers, domnul Gigold. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că sunteți filmate în acest moment. Dacă vorbiți, se va ști ce ați spus. Întâi aș vrea să subliniez faptul că direcția de bază a raportului a fost cât se poate acceptabilă. Am fost de acord cu ce era în raport, să avem probleme cu ce nu s-a regăsit în raport. De aceea, ideea de bază, anume de a face un bilanț am fost într totul de acord și sperăm că acum putem intra în uh, dezbaterea pe fond, care ar fi elementele unui astfel de exercițiu de bilanț, așa cum explica și domnul raportor în introducerea sa. Noi credem bună oară că e important nu să spunem că am făcut o treabă bună ca legiuitor pentru că lucrurile sunt mult mai stabile și merg bine pe piețele financiare și acum putem pur și simplu să tragem de timp. Noi suntem alarmați de situația de pe piața internațională a capitalurilor și ce se va întâmpla pe termen lung pentru că uh, ratele dobânzilor sunt foarte scăzute și un semnal că nu suntem într-o lume cu mult mai stabilă decât uh, înainte de criză. E important de subliniat acest lucru și asta vine și din numeroasele probleme macroeconomice întâlnite cel mai des în sectorul financiar. Ca atare, eu cred că este foarte important să adăugăm la temele de tip micro citate de raport aspectele macro, uh, solicitând o supraveghere macroeconomică mai solidă, în timp ce la nivelul micro e nevoie de mai multă proporționalitate și să evităm lacunele și duplicările. Aceasta e direcția amendamentelor propuse de noi. Mai mult decât atât, considerăm că în ce privește protecția consumatorilor, încă vedem că returnările limitate sunt preluate de sectorul financiar și nu sunt preluate de investitori. Prin urmare, trebuie ca acest punct să fie inclus în bilanț. În fine, aș dori să subliniez că, din punctul nostru de vedere, includerea guvernanței a mediului și a, risc, a mediului și riscurilor sociale este foarte important în corectarea evaluării de impact inclusiv o bulă de carbon care apare în uh, balanța comercială a multor actori. Pentru noi asta este important și trebuie ținut seama. Pe scurt, aș dori să nu, citesc câteva amendamente din partea colegilor uh, care sunt ilustrative. 99 din partea domnului Ferreira care clarifică obiectivele bilanțului. Uh, Doamna Swinburne insistă asupra unui punct care ne preocupă și pe noi foarte mult la amendamentele 354 și 359 în ce privește uh, tratamentul inechitabil între Parlament și alte părți interesate în ce privește măsurile de nivelul 2. Avem aceleași probleme, noi credem că încă nu sunt rezolvate și această temă trebuie revizuită, așa cum s-a sugerat. Apoi, mai credem că amendamentul 266 al colegilor de la ALDE este un, constituie unul din motivele principale pentru care uh, cooperările se finanțează mult prea mult prin datorie și mult prea puțin prin capital propriu. Ori planul de acțiune al Uniunii Piețelor de Capital trebuie să abordeze acest punct și să-l analizeze și din punctul de vedere al uh, stabilității financiare. Aș dori să mai spun că ameliorarea accesului la capitalul de risc, potrivit amendamentului 53, este un punct cu care putem fi de acord. În schimb, suntem sceptici în ce privește amendamentul 63 al domnului Hockmark, care face declarații generale foarte sceptice în ce privește regulamentele eh, piețelor financiare, spunând că acestea vor afecta investițiile. Eu cred că în timpul crizei am învățat că un sector financiar prost regulat este cel mai mare ucigaș al investițiilor. Iată de ce astfel de remarci generale nu sunt de niciun folos. În fine, cred că raportorul face aluzie la un element dificil în ce privește anumite amendamente, există teme care sunt terenuri de bătălie și reapar și aici. S-ar putea să avem amendamente vinovate din partea tuturor grupurilor. Unii critică taxa pe tranzacțiile financiare, alții vor să includă ceva despre separarea băncilor și așa mai departe. Dar eu nu cred că acesta e locul potrivit pentru a uh, insera mici șopârle din bătălii uh, paralele. Uh, Domnul raportor a făcut uh, comentarii în ce privește legislația existentă. Acest lucru ar putea fi ameliorat adăugind, adăugând comentarii din alt punct de vedere. Iată, un exercițiu de bilanț din partea Comisiei nu uh, obține un mandat unic, ci un mandat suficient de vast care să ia în calcul toate temele și discursul democratic poate continua mai apoi. Sper ca dezbaterea între raportorii din urmă să ducă mai departe lucrurile și vă mulțumesc tuturor pentru cooperare. Mulțumim, spune președintele. Acum are cuvântul domnul Tani în numele FDD. Si, grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumim și raportorului pentru prezentarea făcută și mult succes în continuare, astfel încât să se ajungă la un acord pe un raport bun. Cât privește acest uh, raport, uh, e vorba așadar de un bilanț a reglementelor financiare existente în Europeană și bineînțeles că e un bilanț și de un bilanț și acela, a ceea ce ar fi necesar pentru viitor. Ideea așadar este bună pentru noi. Și atunci, prin amendamentele noastre pe care le-am depus, am dorit ca acest raport să constituie ocazia prin care să analizăm ceea ce am făcut până acum într-o perioadă dificilă, în timpul căreia criza a exercitat foarte multe presiuni asupra instituțiilor europene ca să se facă ceva legislativ vorbind, uh, mă refer la combaterea crizei, dar și în perspectiva viitorului după ani de reglementări, uh, anii 2009-2010, uh, se poate face un bilanț a ceea ce mai rămâne de făcut. Eu cred că, cred că un principiu esențial în acest exercițiu de bilanț ar trebui să fie uh, accentul efectiv care trebuie să se pună pe reglement, în reglementările financiare în europene. Cred că uh, în trecut s-a acționat cumva sub imperativul urgenței, uh, în spiritul combaterii rapide a unor efecte ale crizei. Cred că astăzi trebuie să deplasăm accentul așadar, uh, mai ales că presiunea a mai scăzut, deci să punem altfel accentul în aceste reglementări financiare, să trecem de la partea de consecințe ale crizei și să acționăm mai mult la rădăcină la originele uh, acestei crize uh, <clears throat> în reglementările financiare care, bineînțeles, uh, trebuie să fie marcate de o dorință de a simplifica lucrurile și de a nu crea efecte contraproductive și ar fi bine că chiar și reglementare ar fi putut să, deregulation ar fi putut să fie abordată în raport, este un pic abordată, însă este o abordare care um, cred că a fost păguboasă în trecut. Ar fi, deci, cazul să punem mai puțin accentul pe această dereglementare, dar, bineînțeles, nici să nu cădem în păcatul reglementării prea excesive. Ideea ar fi să se creeze un sistem, în acest sistem al uh, serviciilor financiare, care să focalizeze mai bine aceste enorme mase de lichidități. Deci lichiditățile există în economie, dar ele nu sunt plasate acolo unde trebuie. Ele nu sunt prezente în economia reală, nu sunt accesibile micilor firme producătoare și sunt la dispoziție mai mult uh, uh, la dispoziția speculatorilor. Este o problemă pe care am cunoscut-o bineînțeles și în trecut, mă refer la acele politici neortodoxe ale BCE-ului care a aruncat foarte multe lichidități în sistem, um, lichidități care continuă să fie blocate în sistemul financiar și nu merg în economia reală și asta este un aspect care ne preocupă foarte mult. Cât privește uh, CMU, uh, Uniunea privind piețele de capital, Până acum, uh, v-am spus, ideea este să avem un sistem financiar uh, compatibil și care să sprijine um, economia reală. În acest spirit, modul în care este gândită Uniunea Pieselor de Capital, uh, așa cum este gândită la Comisie, ea nu este un instrument adecvat Mm, să nu uităm modelul american. Trebuie clarificate lucrurile. Ele pare să fie un model care inspiră această Uniune a Pieselor de Capital. Dar cred că dacă ar fi să analizăm mai cu atenție cifrele care ilustrează această piață în Statele Unite a capitalelor, se poate înțelege că acest instrument american nu este un model ad adecvat. Dacă ar fi să ne gândim la acele IMM-uri care mici, uh, cu mai puțin de 250 de angajați sau chiar și foarte mici, uh, ei bine, dacă luăm aceste date de pildă, vedem că în Statele Unite Uh, securitizarea nu a permis uh, efectele scondate, pentru că nu e vorba acolo de o piață lichidă. În Statele Unite se sprijină mai cu seamă producția. Mă scuzați, se întrerupe domnul deputat. Okay, so thank you very much indeed to the Austria. Mulțumesc. Domnule Zani, puteți să continuați. Mă scuzați. Da, vă spuneam că modelul american este unul care demonstrează tocmai modul în care piețele financiare nu sunt bune pentru micile întreprinderi. În Statele Unite avem 6400 de bănci, multe dintre ele sunt bănci locale. Dacă facem o comparație între Statele Unite și Germania, de pildă, care și ea poate să fie un model, în Statele Unite avem 40 de bănci la un milion de locuitori, în Germania 23 de bănci la un milion de locuitori. Deci, băncile, mă scuzați, întreprinderile mici și mijlocii se finanțează astăzi, uh, atât în Statele Unite cât și în Europa, mai cu seamă uh, pe lângă bănci. Aceste bănci, aceste finanțare la bănci trebuie să fie mai bine eh, organizată pentru a alimenta economia reală. Cât privește acea securitizare, mi-ar place mai multe detalii concrete din partea Comisiei pentru ca securitizarea să aibă loc în condiții simple, transparente, uh, și standardizate. Eu uh, nu aș putea să dau undă verde unui astfel de instrument financiar fără să știu mai multe și mă gândesc la experiența, experiența Italiei unde s-a avut loc o tentativă, o încercare de a finanța în anul 2012 IMM-urile prin piața de capital. Acolo, așadar, uh, în Italia s-au votat niște legi uh, Uh, care favorizau uh, emiterea de obligațiuni în favoarea IMM-uri, însă nu există piață pentru astfel de produse. Asta este problema. Și atunci investitorii uh, creează o, sau trebuie să plătească o fac ca IMM-urile să plătească o primă foarte mare uh, pentru a putea acces la aceste instrumente care sunt considerate riscante? De deci ce nevoie de o mai mare protecție a acestor mici investitori, dar și o mai mare protecție a consumatorilor de servicii financiare? Și ceea ce mă sperie în abordarea comisia, Comisiei este mm, revizuirea directivei perspective care pare că nu se uh, bazează pe o creștere a transparenței, ci din potrivă și trebuie să fim atenți să nu dăunăm intereselor consumatorilor. Mulțumesc foarte mult, domnule Zani. Și numele ENF-ului, doamna Capel, nu este prezentă. Mai dorește cineva să vorbească? Nu? Atunci, dragi colegi, mai dorește cineva să aibă cuvântul? Doamna Doț, vă rog mai puteți lua cuvântul și alți colegi dacă doriți. Mulțumesc foarte mult! Așa cum au făcut și ceilalți colegi, vreau să mulțumesc raportorului pentru munca sa și pentru spiritul de deschidere față de ceilalți raportori din umbre. Bineînțeles că aveți uh, o muncă uriașă de făcut în continuare, peste 140 de amendamente. Aș menționa și eu câteva lucruri legate de amendamente. Am discutat și cu comisarul uh, Lord Hill numai ce și în această perspectivă trebuie să subliniem niște aspecte. În primul rând, uh, domnia sa a mai făcut încă o dată trimitere la acea analiză a impactului cumulativ a reformei intereselor uh, serviciilor financiare și trebuie să vedem dacă nu cumva există o suprareglementare, dacă nu cumva există lacune reglementare, dacă nu cumva uh, suntem uh, pradă unor efecte nedorite și în primul rând uh, trebuie să vedem că uh, nu suprareglementarea e o problemă, să deosebire de ce a spus comisarul Hill, ci lipsa de reglementare, dacă este să ne gândim la criza din 2008, și, ă, bineînțeles, că lipsa de certitudine, de previzibilitate ă, este adusă și de această lipsă de reglementare. Apoi, dragi colegi, ă, au mai fost amendamente din, toate, din partea tuturor grupurilor politice care au vizat problema capitalilor proprii în cadrul reglementărilor privind piețele de capital și dacă este să ne gândim și la alte studii ale Comisiei în acest sens, și mă refer la consultările acelea, uh, nu știm foarte bine cum poate să fie redresat echilibrul între capital propriu și datorie. Um, pentru mulți acest exercițiu nu este foarte atrăgător, dar noi sugerăm să se facă asta în spiritul combaterii evitării fiscale, care pentru multe state membre are loc la toate nivelurile. Așadar, trebuie să fim foarte atenți și prudenți, uh, să fim atenți la ce ne dorim ca să nu iasă pe dos. Și apoi, uh, în ceea ce privește rezoluția bancară, nu cred că totul se poate rezolva astfel și aici nu sunt de acord cu dumneavoastră, domnule Balț. Comisia, încă o dată, ne spune că analiza sa este cumva în cascadă. Dacă este securitizarea care se efectuează în cadrul firmelor mai mari, atunci automat asta se transmite și uh, IMM-urilor uh, ca și proces de securitizare. Mie nu mi se pare că acest lucru se filtrează de sus în jos, așa cum crede comis comisarul Hill. Și am văzut din, exper- din, uh, din experiența trecutului că băncile în astfel de situații nu împrumută mai mulți bani uh, IMM-urilor. Din potrivă, deci, încă o dată, uh, eu cred că băncile trebuie într-adevăr supravegheate pentru ca într-adevăr să poată să dea bani IMM-urilor. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă Doț. Dacă nu mai sunt alți colegi care doresc să intervină, aș dori să dau cuvântul domnul Martin, domnului Martin Spolg de la Comisie, șef de unitate la Unitatea Analiză Economică uh, de la Comisia uh, Executivă. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Comisia salută raportul domnului Balț, propunerea de raport, precum și amendamentele propuse. Într-adevăr, E bine să vedem care ne sunt reglementările, care sunt consecințele și interacțiunile în, în, între aceste reglementări și alte măsuri legate de um, uh, creștere și ocupare. Uh, Comisia, în acest spirit, a cerut uh, pe 30 decembrie să se um, lanseze un exercițiu de consultări în căutarea dovezilor, în căutarea probelor, uh, în rândul tuturor părților interesate, în ceea ce privește um, coerența, consistența și consecvența pachetului de reglementări uh, financiare în Europeană și impactul acesteia asupra creșterii și ocupării. Uh, ca să fie clar, acest exercițiu nu înseamnă desfințarea regulilor principale care au stat la baza unui sistem uh, financiar uh, solid și nu punem uh, în discuție baza sau soclul acestor reglementări. Cine vrem să ne asigurăm că prin mici ajustări avem o mai bună eficacitate și că măsurile noastre nu duc la o mai mare inegalitate și nu frânează creșterea economică. Ne dorim uh, dovezi, exemple concrete care să fie desprinse din aceste consultări. Acest exercițiu este coerent și cu eforturile internaționale care sunt făcute pentru a uh, avea o idee despre efectul uh, real al acestor reglementări asupra economiei reale, reale. Comisia salută încă o dată munca raportorului Balț și așteptăm cu nerăbdare să conlucrăm pe acest raport în perioada următoare. Mulțumesc foarte mult, domnule Spol, că acum dau cuvântul în imediat domnului Balț, domnul raportor. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, raportori din umbră, Mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră. În introducere spusesem deja că sunt deschis să discutăm, să introducem uh, aici orice alt subiect. Reiterez această invitație la discuțiile din, uh, pe care le vom avea cu raportorii din umbră. Uh, aștept propuneri și sugestii noi. Cred că un lucru este important și trebuie subliniat. În raport, uh, nu ar trebui să anticipăm anumite probleme încă nerezolvate, anumite dosare care au rămas încă deschise, ci după cum spuneam, sunt deschis la orice subiecte care mai doriți să le abordăm și mi-am notat uh, foarte clar ceea ce ați spus uh, astăzi și cred că împreună, raportori și raportori din umbră, vom putea obține un raport bun pentru Parlamentul European. În completare, aș dori să mai spun că mă gândesc și aș vrea ca imediat să începem cu discuțiile detaliate, deja de săptămâna viitoare, pe care să le continuăm și la Strasburg și apoi uh, să putem fi gata la termen, bineînțeles cu cele două săptămâni de întârziere pe care le menționasem deja la început. Și să putem să votăm pe marginea acestui raport. Pentru că cred că este foarte important și acest semnal trebuie transmis și către Comisie dacă se face un astfel de studiu de impact, un studiu al consecințelor uh, de către comisie, atunci trebuie să fie clar care sunt uh, ideile și care sunt cerințele care vin din partea Parlamentului European. În acest sens, uh, cu toții avem multă treabă în săptămânile ce urmează, dar sunt convins că vom obține un rezultat satisfăcător. Vă mulțumesc! Președintele, mulțumesc, domnule Vals. Sunt convins de acest lucru. Votul, după cum ați spus și dumneavoastră, este, uh, va fi reprogramat, nu va mai fi pe 10 noiembrie și un nou calendar va fi distribuit, uh, imediat imediat va fi disponibil. Cu aceasta ne oprim și în 10 minute vom reveni pentru a începe votarea. Vă mulțumesc!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 Dear colleagues, please, may I ask you... Dragi colegi, vă rog să luați loc pentru a putea începe sesiunea noastră de vot. Vă rog, vă rog, stimați colegi, putem să începem uh, cu o verificare pentru a putea începe și voturile. Așadar, deschid votarea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 So, uh, still three people to vote if you want. Este toată lumea pregătită de vot? Mai sunt trei persoane care ar trebui să voteze, trei persoane nu au votat încă. Vă rog frumos să votați. Încă o, o persoană, votul este închis. Bun. Putem începe acum Începem votând raportul meu privind indicii armonizației prețurilor de consum și începem cu compromisul A. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B. Cu un vot pe părți, prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua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 o modificare lingvistică. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 125 a fost retras, deci mergem la compromisul H. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul I. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a avut loc o mică modificare pentru un grup politic a solicitat ca amendamentul 48 să fie votat separat, care era în uh, lista dumneavoastră acoperit de compromisul I. Supun la vot amendamentul 48 pentru. Împotrivă. Cred că se respinge, dar vom verifica electronic. Amendamentul 48. Votul este închis. Nu funcționează, dar se respinge cu o majoritate clară. Amendamentul 49. Pentru. Împotrivă. Verificăm la 49. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul G. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul K. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final cu privire la textul astfel modificat pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Ea este vot uh, prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Votul privind uh, rezoluția legislativă. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Votăm acum cu privire la decizia de a începe negocierile cu Consiliul în conformitate cu regula 73. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Mulțumesc!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 This one? Okay, okay I think it's the same. <laughs> Uh-huh. no, there are some differences. Okay, so we start with uh, amendment. Începem cu amendamentul 80. Cine este pentru? 80. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 81. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 83. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 84. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 85. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 86. Trebuie să dați câteva pagini, 86 așadar, pentru, împotrivă, verificăm la 86 vot electronic, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 90. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. 91. Nu, 93 se corectează președintele. 93 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 94. Nu, verificăm electronic la 93. Votul este închis. Se respinge. Dar un vot strâns. 94 pentru. Împotrivă ar trebui să fie același rezultat, dar haideți să verificăm electronic, pentru că și votul trecut a fost foarte strâns. Votul este deschis. Votul este închis. Același rezultat. 95 pentru, împotrivă, abțineri. Clar, același rezultat. 96 pentru, împotrivă, abțineri. Aș propune să facem același lucru, dar dacă vreți să verificăm, verificăm. Dacă se solicită verificarea, o facem. 97. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 98. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 99. Pentru. Împotrivă. Abțineri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 Votul este închis. Se respinge. Compromisul E. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 47. Jurii 47. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 139. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul F. Nu. Compromisul alternativ F pentru împotrivă abțineri se respinge. Compromisul F acum, o nouă formulare pentru împotrivă abțineri se adoptă. 141 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 142. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 143. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 144. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 147. Pentru, împotrivă, Verificăm. La 147, vot electronic, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 148. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 149. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 150 pentru, împotrivă, abțineri. Verzii sunt împotrivă, îmi cer scuze. Verificăm atunci la 150. Pare că se respinge, dar haideți să verificăm. Votul este închis. Da, se respinge. 151 pentru, Împotrivă. Pare că se adoptă, dar verificăm. La 151 votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge aceeași majoritate. 153 pentru, împotrivă, abțineri, același lucru, 154 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 156 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri, să adoptă. 164 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 167 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 168 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Jurii 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 170 pentru, împotrivă. Verificăm la 170. Votul este deschis. Vote is closed. Votul este închis. Adopted. Și se adoptă. 171 pentru împotrivă, abțineri se respinge 172 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul H pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 175 pentru împotrivă. Nu văd GUE. Verificare electronică Pare să fie respins cu vreo două voturi, dar haideți să verificăm la 175. Votul e închis și, într-adevăr, se respinge. Juri 50 pentru împotriva, abțineri se adoptă juri 51 pentru împotriva abțineri se adoptă 176 pentru împotriva abțineri se adoptă. Jurii 12 pentru împotriva abținerii se adoptă. Compromisul I pentru împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul 34 pentru împotriva. Verificare la 34 vot deschis. Votul e acum închis. Se respinge. 35 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 36 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Jurii 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Jurii 21 pentru, împotriva abțineri. 38 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 39 pentru împotriva abțineri se adoptă, 41 pentru împotriva cred că se adoptă, dar haideți să verificăm, vot deschis. Votul e acum închis. Se adoptă. Juri 22 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 43 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 44 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 2 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Juri 23 pentru. Împotriva. Verificare la jurii 23. Vot deschis. Vot închis. Și se respinge. Jurii 24 pentru împotrivă. Verificare și la jurii 24. Votul e deschis. Votul e acum închis și se adoptă compromisul J pentru împotriva abțineri. Se adoptă jurii 3 pentru împotriva abțineri. Se adoptă 52 pentru împotriva abțineri. Se respinge 53 pentru împotriva abțineri. Se respinge 57 pentru împotriva țineri se adoptă. 58 pentru împotriva abțineri se adoptă. 59 pentru împotriva abțineri se adoptă. 60 pentru împotriva abțineri se adoptă. 61 pentru împotriva abțineri se adoptă. Jurii 31 pentru împotriva abțineri se adoptă. 62 pentru împotriva abțineri. Verificare la 62, vot deschis. Votul e acum închis. Se adoptă 63 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Jurii 5 pentru împotriva abțineri se respinge. 67 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul K. Uh, ba nu, verificare la 67, votul e acum deschis. Votul e închis și se respinge compromisul K cu o nouă formulare. Cine pentru împotriva abțineri se adoptă? Amendamentul 70 pentru împotriva abțineri se adoptă 72 pentru împotriva abțineri se adoptă 74 pentru împotriva abțineri respins. Jurii 36 pentru împotriva verificare. Jurii 36, verificare electronică, vot deschis. Votul e închis și se adoptă. Jurii 38 pentru împotriva abțineri se adoptă. Jurii 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Jurii 40 pentru împotriva abțineri, se adoptă. 76 pentru, împotriva verificare, vot deschis. Votul e închis. Respins. Jurii 41 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Votăm acum pe textul astfel amendat prin, vot, prin apel nominal, vot deschis. Votul e închis și se adoptă. Votăm rezoluția legislativă, vot deschis. Votul e închis. Și se adoptă. Felicitări raportorului. Iar acum trecem la raportul domnului Rosati. Compromisul A. Cine pentru împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 48 pentru împotriva. Verificare la 48. Vot deschis. Vot închis și se adoptă. 49. Cine este pentru? Împotriva? Mi se pare că e la fel, dar haideți să verificăm. Votul e deschis. Votul e închis. Și se respinge compromisul B. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul C cu vot pe părți. Partea 1. Cine pentru împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 65. Cine pentru împotriva verificare la 65. Vot deschis. Vot închis. Și se respinge. 66 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul D. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 82 pentru. Împotrivă. Abțineri. Îmi pare rău, prefer să verificăm. Mi se pare că e respins, dar nu prea văd mâinile în aer. La 82, repet, vot electronic deschis. Close, close, yes, sorry. Votul e acum închis și, într-adevăr, se respinge cu un singur vot, deci a fost aproape. 83 pentru împotrivă, abțineri, se respinge 84 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 85 pentru, împotrivă, abțineri, verificare la 85, vot deschis. Votul e închis și se respinge. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul F, partea 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a treia pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul G pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul H, partea 1, cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru împotriva verificare la partea a doua, vot deschis. Vot închis. Și se respinge. Amendamentul 139 pentru împotrivă abțineri. Verificare. Nu văd mâinile sus. Vă rog, ridicați mâna. Votul e închis și se respinge. Compromisul I cu amendament oral pentru Întâi votăm amendamentul oral, da, cine este pentru, împotrivă, abțineri, pare respins, dar haideți să verificăm. Vot deschis, amendamentul oral. Mai sunt câțiva colegi care trebuie să voteze, dacă doresc, desigur. Vot închis. Și se respinge cu diferență de un vot. Intervenție din sală fără microfon. Yes, but uh, if you... So, sorry, Marisa, you... Marisa, îmi pare rău, nu ai votat, asta e? Bine, haideți să reluăm votul. Votul e acum deschis. Yeah, but in this case, Yes, but one colleague. Da, uh, colega a spus de îndată că e o greșeală tehnică. Dacă reacția e imediată, nu cred că e o problemă. So now we have four people not voting. Acum patru persoane încă nu au votat. Închid votul. Și se respinge, deci vedeți, cu sau fără. Cineva s-a mai răzgândit între timp. Acum compromisul I. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și mergem la amendamentul 149. Cine pentru? Împotrivă abțineri, verificare, vot deschis. Votul e închis și se respinge 150 pentru împotrivă al de pentru sau împotrivă? Nu înțeleg. Verificare. Votul e închis și se adoptă. 151 pentru Nu, am votat 150, spune președintele. 151. Cine e pentru? Potrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul J. Cine e pentru? Potrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul K. Cu amendament oral. Votăm mai întâi amendamentul oral. Cine e pentru? Împotrivă? Pare adoptat, dar haideți să verificăm la amendamentul oral deschid votul. Votul e închis. se adoptă, spune președintele. Deci mergem mai departe. 176 pentru împotriva abține se respinge, compromisul L pentru împotriva abțineri se adoptă, 185 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul M pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 202 pentru, potrivă, abțineri, verificare la 202, vot deschis. Votul e închis și se respinge compromisul N. Cine pentru împotriva abțineri se adoptă amendamentul 212 pentru împotriva abțineri respins 214 pentru împotriva abțineri Verificare la 214. Vot deschis. Votul e închis și se respinge. 215 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 216 pentru, împotrivă, abțineri. Verificare la 216, vot deschis. văd închis. Și se respinge 217 pentru împotriva abțineri aceeași majoritate, dar dacă cereți verificare, verificăm. Nu, compromisul O. A intervenit o schimbare. Okay. I sent an email to everybody. Yeah, so there is a change that... Da, spune președintele, uh, ar fi trebuit să vi se comunice o schimbare prin e-mail. Îmi spune secretariatul, acum votăm prima parte a unui compromis care pleacă de la stresses the role in the EU and then cause or other sources of <coughs> taxation, etc. Practic, e toată partea întâi, cu excepția propoziției care începe notes până la employment contract. Deci votăm această parte. Partea întâi, cine pentru împotriva, țineri se adoptă. Acum, partea a doua, adică acest citat pe care vi l-am dat, notes in particular the negative impact, însă fără cuvintele without rigid rules on dismissals. Această parte a doua, dar fără segmentul de frază. Cine e pentru? Potrivă? Abțineri. Se adoptă. Acum acest corp de frază separat, rigid rules and lengthy labor disputes. Cine pentru împotriva abțineri se respinge. Partea a patra acum, de la calls până la sfârșit. Cine pentru împotriva abțineri se adoptă. Foarte bine. Deci putem trece la amendamentul 234. Cine pentru împotriva abțineri abțineri, se respinge. 235 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 236 pentru, împotriva, abțineri, respins. Verificare la 236. Vote is closed. Votul s-a închis. Respins. 237 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 238 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 239 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 240 pentru. Împotrivă. <clears throat> abțineri, respins compromisul P pentru, împotriva abțineri, se adoptă amendamentul 253 pentru, împotriva abțineri, respins 254 pentru, împotriva verificăm 254 am deschis votul Votul s-a închis respins. 256 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul Q, prima parte, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Partea a doua, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a treia, pentru, împotriva, Verificăm partea a treia. Votul s-a închis și se respinge. Acum mergem direct la compromisul R. Da? Compromisul R pentru împotriva abțineri se adoptă Amendamentul 273 pentru, împotriva abțineri, respins. 274 pentru, împotriva abțineri, verificăm. 274 am deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. 275 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 276 pentru împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul S pentru împotrivă, abțineri adoptat. Compromisul T pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul U pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul V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 Textul original pentru împotriva abțineri se adoptă. Buget 1 pentru împotriva Vă verificăm buget 1 Vote is closed. S-a închis votul. E respins. Buget 2. Nu. Nu votăm. Buget 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Prima propoziție de la buget 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Buget 9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 abțineri, respins, încă 3 pentru, Împotrivă. abțineri, respins, IMCO 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins, IMCO 6 e mai ciudat, politic vorbind, cine stă pentru împotrivă, abțineri, se respinge, IMCO 7 pentru împotriva abțineri se adoptă IMCO 9 pentru uh, împotriva abțineri se adoptă IMCO 10 pentru împotriva abțineri respins IMCO 20 pentru împotriva abțineri respins Regii 2 pentru împotriva abțineri respins Regii 4 pentru împotriva abțineri respins FEM 1 pentru? În bloc. Doriți să votăm în bloc? FAM de la 1 la 21. Cine stă pentru? Pentru așa, da? Împotrivă? Verificăm. Votul în bloc de la Comisia FEM. Am deschis votul. Still two colleagues to vote. Vote is closed. Why is that funny? By... Votul s-a închis. Și se resping aceste eh, amendamente. Considerentul A. Nu. Nu, amendamentul 8 de la considerentul A, mă scuzați, spune președintele, cine este pentru? Verificăm amendamentul 8, vă rog. Am deschis votul. Vote is closed. Votul s-a închis. Și este respins. Amendamentul 9 pentru. Abțineri. Respins. Amendamentul 10 pentru. Împotriva abțineri. Respins. Amendamentul 11 a fost retras. Text original pentru. Împotriva abțineri. Adoptat. Amendamentul 12 pentru. Împotriva. Abține respins amendamentul 13 pentru împotriva abțineri. Verificăm 13. Să deschizi votul. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 14 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 14. Am deschis votul. Votul s-a închis și s-a respins. Amendamentul 15 pentru, împotriva abțineri, adoptat 16 pentru, împotriva abțineri, respins 17 pentru, împotriva, împotriva, abțineri, respins, text original pentru, nu, răspunde domnul președinte, nu text original. 18 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 18. Vote is closed. Votul s-a închis. E respins. 19 pentru, împotriva, abțineri, respins. 20 pentru, împotriva, abțineri, respins, 21 pentru, împotriva, abțineri, respins, 22 pentru, împotriva, abțineri, respins, 23 pentru, împotriva, abțineri, verificăm, 23 am deschis uh, votul. Eu cred că e respins, dar... On 17, it was rejected. Domnul președinte răspunde la o întrebare din sală. 17 a fost respins. One made for the original text. The previous one, yeah. So, close, close. Închidem votul. Res respins. 24. Pentru? 24, vă rog. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 25, nu, nu. Buget. Ce? Buget ce? Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Apoi, 26 pentru, împotrivă, abține respins, 27 pentru, împotrivă, abțineri respins. Verificăm, 27, votul s-a deschis. Respins. 28. Pentru împotrivă. Abțineri. Respins. 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 31. Pentru. A, nu. A devenit caduc. Atunci, buget la considerentul D pentru împotrivă. A, nu, trebuia să votăm textul original, inițial, înainte de buget uh, considerând de. Deci votăm uh, textul original pentru împotriva. Verificăm. Textul original, vă rog. Vote is closed. Is adopted S-a închis votul. Se adoptă buget considerând de <clears throat> pentru împotriva abțineri respins. Amendamentul 34 pentru împotriva abțineri respins. 35 pentru împotriva abțineri respins. 36 pentru împotriva abțineri respins 37 pentru, împotriva, abțineri, respins. Nu știu dacă vreți să votăm citatele acestea în bloc. Haideți de la 1 la 4 să le luăm împreună. Pentru împotriva abțineri adoptate. Acum, amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Apoi, votăm în bloc citatele de la 5 la 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 3 pentru, împotriva abțineri respins, citatul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 5 pentru, împotriva abțineri respins, 6 pentru, împotriva abțineri adoptat. Acum votăm uh, textul astfel modificat, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. The vote is closed. Votul s-a închis. 31 pentru, 16 împotrivă, 4 abțineri. Felicitări raportorului. Și acum putem să încheiem această sesiune. Știți că peste 20 de minute vom avea o ședință comună Econ Buget, ceea ce privește audierile și votul pentru conducerea EFSI în altă sală, nu aici, pentru că suntem împreună cu cei de la buget în clădirea Ian 6. Vă mulțumesc!